Il președinte. Domnul președinte.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 Merci. Alors je ne suis pas venu tout seul. Euh, les enfants euh, viennent d'une école qui, qui s'appelle Les Griottes. Nous am venit singur. Euh, am venit cu copiii de la o școală care se numește Le Griot și începem cu cântecul Fantom. Fantom.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

Merci. Et le troisième morceau s'appelle Nalingio. Și al treilea cântec se numește Malingio. Înseamnă te iubesc, Ningala. Ningala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 Très bien, bravo les enfants. Hein? Bravo copii! Vous chantez beaucoup mieux que moi. Cântați mult mai bine decât mine. Je vais pas chanter maintenant parce Nu, eu nu o să cânt pentru că nu vreți să mă auziți cântând. Mulțumesc, dragi prieteni. Doresc să mulțumesc și profesorilor lor Vă mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă vicepreședinte, înaltă reprezentantă Federica Megerini, stimată doamnă comisar pentru drepturile omului Michel Bachelet, stimați invitați. Pentru mine este o onoare să vă primesc pe toți aici în hemiciclul Parlamentului European pentru a 70 -a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului. La Paris, pe 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat această declarație. Acest text a consacrat ideea că ființa umană dispune de drepturi doar pentru că există. Acest text, chiar dacă nu este obligatoriu, are o importanță istorică și politică extraordinară. Peste 90 de țări fac referire la acest text în Constituția lor. Dar promovarea și protecția drepturilor omului sunt amenințate astăzi și amenințările sunt noi. Internetul este un vector de libertate de exprimare și de opinie, dar poate fi folosit și ca instrument de reprimare, cenzură și încălcarea de vieții private. Poate fi vector de manipulare. Poate să aducă atingere însăși democrațiilor noastre. Crizele umanitare, catastrofele de mediu și conflictele de pe planetă au dus la fluxuri majore de populații. Acestea au, ca și consecințe, au consecințe dramatice pe care speram să nu le mai vedem pe planetă, cum ar fi exploatarea uh, persoanelor vulnerabile, reprimarea minorităților uh, sau uh, comerțul cu ființe umane. De aceea trebuie să reafirmăm drepturile omului și valorile uh, afirmate de această declarație. Principiile drepturilor omului stau la baza uh, construcției europene. Părinții, formatori, uh, părinții fondatori um, au trăit războaiele mondiale și um, atrocitățile care au avut loc fără uh, niciun fel de respect pentru demnitatea persoanei. Creând o comunitate de țări europene, ei doreau să se evite astfel de, trate- de tragedii pe viitor. Respectarea demnității umane, a, de- a libertății, a democrației, a legalității și a statului de drept au permis Uniunii Europene să garanteze 70 de ani de pace. Aceste valori și drepturi sunt uh, menționate în tratate și exprimate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Parlamentul European, singura instituție aleasă direct de cetățeni, este în linia întâi pentru a proteja aceste drepturi. De 30 de ani, prin decernarea premiului Saharov, Parlamentul European aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului cinci câștigători ai premiului Saharov au primit și premiul Nobel pentru pace. Ultimii au fost, ultimul, uh, eh, ultimii au fost Denis Mukwege și Nadia Murat. Și, în săptămâna, și săptămâna drepturilor omului este un exemplu al angajamentului nostru și, și ne permite să mulțumim organizațiilor care luptă în fiecare zi pentru a apăra principiile din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Multe dintre aceste organizații sunt reprezentate aici astăzi. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, pentru că ne apărați drepturile noastre ale tuturor. Astăzi este Ziua Mondială a Drepturilor Copiilor. Aici, în hemiciclu, sunt și mulți copii și tineri pe care doresc să-i salut cu multă afecțiune. Ei reprezintă viitorul nostru și sperăm că acesta va fi mai bun decât prezentul, pentru că încă astăzi copiii suferă de prea multă violență, sunt prea mulți copii soldați, prea mulți copii uh, sunt violați, prea mulți copii sunt victime ale războaielor. Prezența voastră ne aduce aminte că trebuie să facem eforturi pentru a vă garanta viitorul aici, în Uniunea Europeană, trebuie să vă simțiți protejați cu toții și trebuie să puteți să participați activ la alegerile făcute de guvernele voastre. Asta înseamnă democrația. Unul dintre drepturile pe care trebuie să vi-l garantăm este acela de a folosi internetul și mediile sociale fără a fi expuși unor conținuturi interzise, uh, unor insulte uh, sau uh, hărțuirii pe internet. Acum uh, câteva luni, Parlamentul a adoptat uh, noi reguli pentru site-urile care prezintă conținutul audio și video, cum ar fi Netflix, uh, YouTube sau Facebook, pentru a elimina mai rapid conținuturile nepotrivite și pentru a obliga platformele să vă protejeze mai bine datele personale. Dragi prieteni, stimați invitați, ultimul raport privind drepturile omului al Parlamentului European adoptat la Strasburg acum o săptămână cere instituțiilor și statelor membre ale Uniunii Europene să fie unite pentru a sprijini drepturile omului și pe cei care apără drepturile omului. Este un apel căruia trebuie să răspundem cu toții pentru a-i sprijini, de exemplu, pe cei persecutați din cauza credinței lor. Și mă gândesc aici la creștina Azia Bibi în Pakistan sau alți reprezentanți ai minorităților religioase care sunt victimele violențelor în întreaga lume. Trebuie să apărăm în afara și înăuntrul Europei libertatea celor care ne apără în primul rând drepturile și anume ziariștii. Deseori eh, drepturile lor eh, sunt amenințate de cei care doresc să ne limiteze libertatea. Dafne Canuana Galiția, Ian Cuceas, Jamal Casoci sunt cazurile cele mai recente al unor ziariști care și-au pierdut viața pentru a apăra adevărul. Dar mulți alți ziariști sunt încă în închisori în Turcia și în alte țări în lume. Astăzi trebuie să nu uităm de faptul că în multe țări femeile și bărbații nu se bucură de aceleași drepturi și oportunități. Deseori femeile sunt private de drepturile lor fundamentale, sunt în marginea societății și sunt victimele uh, violențelor de diverse tipuri. Reînnoiesc apelul Parlamentului European la țările care încă nu au ratificat Convenția de la Istanbul pentru prevenirea și lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Dar trebuie să nu uităm ce se întâmplă aici, la noi acasă. Prea multe femei sunt ucise sau suferă de violențe, prea multe femei sunt considerate inferioare, așa cum s-a întâmplat și în acest Parlament, din păcate, în spaniolă. Nu putem uita situația din țări ca Venezuela. În această țară se încalcă drepturi civile și politice au avut loc arestări um, arbitrare și a fost limitată libertatea de exprimare. Parlamentul va sprijini populația din Venezuela și mai ales pe apărătorii drepturilor omului cum ar fi opoziția democratică care a câștigat premiul Saharov în 2017. Aș dori să închei mulțumind uh, fostei președinte a uh, statului Chile și uh, înalta comisară pentru drepturile omului, Michel Bachelet, și cer să acorde prioritate acestei situații. Dragi prieteni, în încheiere voi cita pe Eleanor Roosevelt, care a spus că documentele care exprimă idealuri nu înseamnă nimic dacă oamenii nu le cunosc, dacă oamenii nu le înțeleg și dacă oamenii nu cer ca acestea să fie aplicate. Trăim într-o lume marcată um, de apariția unor foste populiste și uneori uh, care distrugătoare. Trebuie să apărăm acest document, trebuie să fie un document viu și fiecare generație trebuie să uh, și-l facă propriu. Trebuie să fim cu toții campionei drepturilor omului. Facem apel la guverne, întreprinderi, societatea civilă și așa mai departe să fie alături de noi și să schimbe lucrurile. Uniunea Europeană va continua să sprijine drepturile omului în întreaga lume. Vă mulțumesc mult, dragi prieteni! Vă mulțumesc că ați venit la Bruxelles! Lasă ora la parola la... Și dau acum cuvântul doamnei înalte reprezentante, Federica Mogherini, și apoi vom asculta mesajul video al secretarului general al ONU, Antonio Gutierrez. Grazie, Antonio. Mulțumesc, Antonio. Permiteți-mi să încep mulțumind uh, sincer ție și Parlamentul European pentru că ați hotărât să celebrăm împreună această zi. Am crezut că ar fi cel mai bine să organizăm aceste uh, sărbători ale aniversării Declarației Universale a Drepturilor Omului împreună uh, cu forumul uh, anual privitor la uh, drepturile omului, cu Parlamentul European, uh, Uh, și cred că a fost o alegere foarte bună, astfel putând demonstra că uh, instituțiile europene uh, conlucrează pentru a proteja și a promova drepturile omului nu doar în Uniunea Europeană, ci și în tot restul lumii, în parteneriat cu prietenii noștri din societatea civilă în limba engleză, la 70 de ani după Declarația Universală a Drepturilor Omului și adoptarea acesteia, încă facem eforturi ca uh, să traducem în practică fiecare cuvânt al declarației și o mare parte a muncii noastre colective e făcută de ONG-uri, așadar aș vrea să mulțumesc călduros și din inimă ONG-urilor, celor din uh, societatea civilă, celor care apără drepturile omului, prieteni din întreaga lume, uh, cu care uh, lucrați în fiecare zi în țările uh, dumneavoastră și care astăzi uh, au venit uh, aici la Bruxelles alături de noi. Uh, voi sunteți o parte uh, esențială a muncii noastre de a promova, de a apăra drepturile omului. La lectura declarației e foarte clar că încă mai avem multe de făcut. Acum 70 de ani declarația spunea că fiecare are dreptul la un loc de muncă, la un salariu egal, pentru muncă egală și recunoștea dreptul fiecăruia la educație, fără deosebire de rasă, gen, religie, etnie, proveniență socială și avere. Da, declarația a fost la vremea aceea o operă vizionară. În Italia, femeile nu aveau la ora aceea drept de vot, de fapt, până la doi ani înainte declarației și în multe alte țări dreptul de, de vot era încă restricționat doar pentru anumite grupuri sociale și însă, și, și totuși declarația a recunoscut că, citez, uh, toată lumea are dreptul de a participa la guvernarea țării sale și dorința poporului este baza autorității guvernanților. Mai sunt multe de făcut pentru ca democrațiile noastre să fie cu adevărat inclusive, uh, să nu există diferențe de salariu între bărbați și femei, uh, pentru egalitate între toți, uh, dincolo de culoarea pielii sau etnie. Mulți cei de aici Uh, și-au pus întreaga viață în slujba acestor idealuri și pentru asta trebuie să fim recunoscători. Și pentru acest angajament, unii dintre dumneavoastră ați suferit uh, violențe, hărțuire, ați fost aruncați în închisoare, prieteni ai dumneavoastră sunt astăzi chiar la închisoare. Prea mulți din colegii și prieteni ai dumneavoastră nu pot fi astăzi alături de noi pentru că și-au pierdut libertatea sau chiar viața acum, uh, la 70 de ani după Declarația Universală, nu putem crede că drepturile omului sunt o cucerire uh, veșnică care nu trebuie apărată. Nu, ăsta e mesajul. Din contră, drepturile omului, iată, drepturile, libertățile fundamentale, astăzi din nou se află sub presiune. Unii în lume spun că drepturile omului nu mai sunt la modă, sunt învechite, că interesele naționale pot justifica uh, um, încălcarea drepturilor individuale și colective, că securitatea națională Uh, cere să se suspende anumite drepturi. Eu consider că noi toți astăzi aici suntem aici, tocmai suntem aici pentru a afirma exact invers, că singura securitate durabilă e una bazată pe deplina respectarea tuturor drepturilor omului. Atunci când drepturile civile, drepturile sociale, libertățile individuale sunt garantate, doar atunci societățile noastre sunt cu adevărat puternice și uh, protective și sigure. Orice fel de încălcare a drepturilor omului e o încălcare a intereselor noastre naționale, colective pe durata acestui an noi am încercat să demonstrăm asta în practică, cu povești reale ale oamenilor ca uh, dumneavoastră din această sală, într-un moment în care uh, drepturile omului uh, sunt supuse atacurilor. Noi vrem să trecem de la o abordare defensivă la una mai proactivă. Tocmai pentru că drepturile omului sunt puse sub semnul întrebării, trebuie să ne gândim ce înseamnă în practică drepturile omului în viața noastră de zi cu zi și ce am realizat împreună în acești 70 de ani de la Declarația Universală. Unele din țările noastre au dat dreptul de vot, dreptul la studii, unor oameni care nu se bucuraseră de, de ele până atunci. Și ăsta este cel mai puternic motor al schimbării. Unele din țări au scos mii de oameni din sărăcie și au lăsat să-și aducă o mai mare contribuție la viața publică. Unele țări au trecut de la dictatură la democrații. Și aici în Europa, de altfel și uh, am, uh, ne-am unit uh, forțele cu uh, de țări din toate, de pe toate continentele ca să arătăm că progresul se întâmplă în domeniul drepturilor omului în lumea întreagă și asta doar datorită hotărârii noastre, datorită încăpățânării noastre, a spune, și datorită curajului vostru și sunt recunoscătorului Michel pentru că am fost împreună la New York la adunarea generală a ONU și am prezentat aceste povești pozitive despre drepturile omului arătând că hotărârea, curajul, munca în comun dau rezultate Am afirmat asta, am spus aceste povești ca să arătăm că e posibil să facem progres în domeniul drepturilor omului, că datorită oamenilor ca voi există speranța ca ziua de mâine să fie mai bună decât ziua de azi. Astea sunt uh, povești de câștigarea puterii, de emancipare, îndreptarea relelor, comunități uh, consolidate prin munca ONG-urilor fete care au refuzat uh, căsătorii timpurii, care sunt ajutate, popoare indigene care pot continua să trăiască pe pământurile strămoșilor lor, migranții care au fost uh, uh, primiți în locuri pe care le consideră acum că sunt acasă, însă din păcate nu se întâmplă peste tot așa. E adevărat că drepturile omului continuă să fie încălcate în întreaga lume, inclusiv aici în Europa. În anumite țări situația se înrăutățește, însă vestea bună e că nimic nu e inevitabil. Noi cu toții putem să ne aducem contribuția la schimbări pozitive și cu toții avem interesul să o facem, pentru că fiecare persoană, fiecare țară, fiecare instituție are alegerea asta de făcut. Și eu cred în puterea, în inspirația Uh, rezultatelor pozitive, când, atunci când dăm acest exemplu pozitiv, noi, Uniunea Europeană, a făc, am făcut o alegere clară. Parlamentul European a celebrat și a susținut persoane ca Denis Mukwege, ca Nadia Murad, uh, tocmai în momentul în care aveau cel mai multă, cea mai mare nevoie de ajutor. Cu programul nostru de a apăra apărătorii drepturilor omului, am susținut persoane ca ă, ă, domnile voastre când ă, vă aflați în fața justiției, când era, vă erau amenințate viețile, familiile, cu munca asta publică și uneori privată am reușit să, să obținem să fie eliberați activiști ai societății civile, lideri de opoziție. Am făcut-o acum câteva luni în Azerbaijan, de exemplu, continuăm să o facem zi de zi, pretutindeni în lume unde e nevoie de asta, țări și din apropierea noastră și îndepărtate și în luna septembrie ne-am unit forțele cu Organizația pentru Cooperare Islamică pentru prima oară ca să uh, votăm o rezoluție la Consiliul ONU pentru drepturile omului ca să înființăm un mecanism de responsabilitate uh, internațională. Sunt unele exemple, dar cum spunea Antonio, munca noastră continuă și la noi acasă. Societățile noastre aici, în Europa, nu sunt departe de a fi perfecte. Și noi avem datoria și pentru a fi mai credibili, uh, ca în mod constant să ne concentrăm asupra situației drepturilor omului în uh, interiorul frontierelor noastre, pe continentul nostru. Ar fi foarte bine dacă drepturile omului ar putea fi garantate odată pentru totdeauna, dar nu așa funcționează lumea asta. Mm, nimic nu este veșnic, drepturile omului întotdeauna sunt o muncă în, în uh, uh, care continuă zi de zi și fiecare generație are o responsabilitate specifică. În momente dificile cum sunt cele prin care trecem acum, cred că răspunderea noastră este să evităm să facem o greșeală, și anume, nu putem ceda în fața ideii că această declarație este deja dintr-o epocă trecută sau e valabilă doar pentru puține țări, că este ceva învechit. Nu, se numește Declarația Universală dintr-un motiv uh, întemeiat, pentru că reprezentanți din toate părțile lumii uh, s-au, uh, au, s-au reunit pentru a uh, apăra niște principii universale. Lumea tocmai trecuse prin cea mai mare catastrofă din istoria ei. Și atunci noi, europenii, am fost, uh, ne-am asumat responsabilitatea majoră pentru cel de-al doilea război mondial și lumea întreagă la ora aceea a găsit curajul să se întrunească, să găsească un temei comun după distrugerile cele mai devastatoare din istorie, să găsească, deci, un teren comun dincolo de diferențele ideologice, culturale, religioase și să se unească. Astăzi, din nou, trebuie să găsim acel spirit de unitate globală trebuie să ne reamintim că există ceva ce ne leagă pe noi, ființele umane, dincolo de toate diferențele noastre. Eu cred că trebuie să ne gândim că Declarația Universală a ONU, apoi mai este și Tribunalul Penal Internațional și sunt multe instituții pe care le-am înființat în comun și nu reprezintă constrângeri, nu reprezintă obstacole, în calea realizării intereselor noastre naționale. Nu, când uh, ne unim, se întâmplă tocmai invers, și anume că aceste principii și temeiuri comune sunt baza coexistenței noastre și singurul uh, mod pe care îl avem de a promova interesele naționale și de a evita, a preîntâmpina producerea unei noi catastrofe. După 70 de ani trebuie să ne întoarcem la spiritul din 1948 și să păstrăm declarația asta universală în centrul muncii noastre de zi cu zi. Și în încheiere spun că nu este vorba de o aniversare, nu e vorba de o comemorare. Un, declarația universală rămâne un manifest pentru ziua de azi. Trebuie să fie o lumină călăuz- călăuzitoare pentru viitorul Uniunii noastre europene uh, și pentru întreaga lume, de altfel. Și vă mulțumesc mult pentru ceea ce faceți zi de zi și pentru modul în care ne ajutați. Mulțumesc!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 sunt încântat să transmit toate uh, dorințele mele cu ocazia sărbătoririi a 70 de ani de la adoptarea unuia dintre cele mai excepționale documente de până acum, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Acest text foarte important proclamă viziunea noastră comună cu privire la progresul umanității. Însă din 1948 până acum au rămas mult prea multe deficite. Astăzi observăm o eroziune periculoasă a drepturilor fundamentale și a libertăților, a principiilor democratice. Refugiați migranți, minorități, cu toții se uh, confruntă cu mult prea multă ură și atacuri. Trebuie să consolidăm angajamentul nostru pentru a asigura drepturile omului pentru toată lumea. Trebuie să avansăm în procesul de pace și spre o dezvoltare sustenabilă. Mulțumesc Uniunii Europene și statelor membre pentru acest parteneriat și acest efort colectiv. Vă mulțumesc! Grazie, lascio ora la Presidente. Mulțumesc. Las acum pe colegul eurodeputat Panțeri să conducă ședința și mulțumesc pentru contribuția sa uh, la organizarea acestui eveniment. Bine, grație, ringrazio. Mulțumesc uh, foarte mult domnului președinte Tajani și secretarului general uh, al ONU Gutierrez pentru uh, mesajul său și doamnei înalte reprezentante Federica Mogherini pentru faptul că au deschis uh, întâlnirea noastră cu discursurile lor importante. Doresc să aduc un omagiu angajamentului lor pentru a menține ca o prioritate pe agenda Uniunii Europene și a Națiunilor Unite promovarea drepturilor omului în întreaga lume. Mă bucur să deschid uh, prima uh, dezbatere de această conferință de nivel înalt uh, cu invitați iluștri cunoscuți pentru angajamentul lor în favoarea drepturilor omului, a justiției sociale, a egalității și a demnității umane. Așa cum s-a spus deja, Declarația Universală a Drepturilor Omului a inspirat peste 80 de tratate internaționale privind drepturile omului și um, în Constituțiile multor țări se menționează explicit Declarația Universală a Drepturilor Omului. Este documentul cel mai tradus din lume, cu peste 500 de traduceri în diverse limbi. În ultimii zeci de ani uh, s-au făcut multe pentru a proteja și a promova drepturile omului. Mm, de către o serie de actori guvernamentali, dar și de către societatea civilă. Această acțiune colectivă a fost indispensabilă pentru a se face avansuri în apărarea drepturilor omului și în ciuda progreselor semnificative făcute pe care a reducerii sărăciei din anii 90, inegalitățile înăuntrul, în statele, în, în, în, în state au crescut. Um, și Chiar dacă s-a redus cu succes uh, inegalitățile, acestea rămân ridicate și inegalitățile riscă uh, să slăbească nivelul uh, respectării drepturilor din Declarația Universală. De aceea consider că reducerea inegalităților și apărarea drepturilor omului ar trebui să meargă mână în mână și să fie o bătălie unică și un principal obiectiv al Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă. Instituțiile Uniunii Europene și ONU uh, au promovat uh, umăr la umăr uh, o lume bazată pe reguli, pe uh, dreptul internațional și pe multilateralism. Este responsabilitatea noastră mai mult ca niciodată să apărăm tratatele internaționale care apără drepturile omului, tratate obligatorii din punct de vedere juridic și să facem față noilor provocări. Astăzi, Trebuie să facem față provocărilor strategice și oportunitățile eh, care ni se prezintă nouă. Și trebuie să ne întrebăm de ce drepturile omului sunt cruciale într-o lume în continuă schimbare, de ce este important să apărăm și să, promov- să promovăm pe cei care apără drepturile omului, ce înseamnă demnitatea umană și de ce este importantă aceasta cum putem apăra mai bine toate drepturile omului, inclusiv provocarea inegalităților cum putem apăra și promova mai bine un, o, o ordine bazată pe reguli și pe multilateralism. De ce să consolidăm responsabilitatea internațională și lupta împotriva impunității este atât de importantă într-o lume în schimbare? Și în fine, de ce este important să promovăm discursuri pozitive în legătură cu drepturile omului în întreaga lume? Vă urez tuturor o dezbatere cât mai interesantă și v-am spus, avem invitați importanți pe care îi vom uh, prezenta pe rând. Voi da mai întâi cuvântul, maxim 10 minute, doamnei Michelle Bachelet, înaltă comisară a ONU pentru drepturile omului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați, uh, domnule panțerii, membrii ai Parlamentului European, membrii ai celor 28 de parlamente naționale, excelențele voastre, stimați participanți, stimați prieteni din partea societății civile, ONG-uri și activiști apărători ai drepturilor omului, dragi colegi și prieteni. Este o mare onoare să fiu prezentă alături de așa paneliști distinși și să vorbesc în fața dumneavoastră. Cum putem să promovăm drepturile oamenilor în lume? Conform uh, cuvintelor compatrietului meu, un uh, cilian care este unul dintre cei care a uh, redactat uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului Textul său a reprezentat, și adoptarea a reprezentat un eveniment istoric, iar consensul care s-a atins reprezintă o valoare supremă pentru uh, om. Este o valoare care nu uh, își are originea în deciziile lumești, ci mai degrabă în faptul că existăm. Ceea ce ne dă tuturor uh, drepturi, drepturi inalienabili la viață, la o viață liberă și lipsită de opresiune și la dezvoltare a personalității. Declarația Universală, care recunoaște drepturile omului, a contribuit la dezvoltarea umanității și a bunăstării oamenilor. Pace, uh, dezvoltare sustenabilă, o marginalizare mai scăzută și o abuzare mai uh, mică a minorităților. Apărăm dreptul uh, pentru mai multă calitate, acces corect la justiție, servicii cheie și oportunități egale. Putem să măsurăm uh, puterea și ceea ce s-a obținut în aceste regiuni. Acum uh, câteva decenii vorbeam despre un epicentru de război, opresiune și multe probleme. <clears throat> Au fost uh, rezolvate litigii de-a lungul timpului. Democrația se bazează pe un cadru juridic puternic și este guvernată de statul de drept. Instituții solide, mass media uh, incisivă, societatea civilă se asigură că există o dezbatere liberă. Societățile au devenit mai inclusive și mai respectuoase. În anumite cazuri, uh, <clears throat> infractorii au fost uh, condamnați, au fost urmăriți. În anumite țări, uh, se apelează la căi de atac. Guvernele au înțeles tot mai mult că trebuie să deservească uh, interesele cetățenilor bunicii noștri au experimentat în niște vremuri în care lucrurile stăteau altfel. Exista foarte multe suferințe și nu se puteau îndrepta. Acum Constituțiile fac referire la declarațiile universale pentru drepturile omului și incorporează multe din prevederile sale în legislația națională și în practică. Acum 70 de ani s-a pus uh, baza unor tratate obligatorii care stabileau relația între instituții și aceste relații interguvernamentale. În felul acesta s-au sprijinit angajamentele pe care, pe care și le-au asumat statele membre. Lucrez zi de zi în acest domeniu și observ care sunt conflictele la nivel global. Nu este întotdeauna ușor să găsești o parte pozitivă, dar au existat progrese, s-au înregistrat și în continuare trebuie să facem pași înainte. Așadar, stimați paneliști, stimați prieteni, valorile noastre sunt puternice, au eficacitate și continuă să uh, genereze schimbări imense. Cu toții suntem însă conștienți că există un context turbulent și care paralizează în acest moment al celei de-a 70-a aniversări. Există probleme uh, care suminează procesul de pace conflictele generează multă suferință și, de asemenea, duc la un nivel de strămutare foarte înalt. Dreptul uh, persoanelor LGBTI, dreptul multor uh, minorități și comunități sunt în continuare contestate. Spațiul civic este tot mai restrâns, iar cei care protejează și apără drepturile omului au fost reținuți, amenințați sau chiar omorâți. Pe lângă valorile tradiționale, Există multe uh, probleme. Resursele uh, au fost uh, reduse în ultima vreme. Chiar și în Uniunea Europeană, care are puncte de referință importante în ceea ce privește drepturile omului, mai există probleme. Vorbim despre libertatea presei, libertatea uh, sistemului judiciar. În anumite uh, zone există multă eroziune. Există discursuri de ură și uh, multe probleme în această direcție. Așadar, este esențial să progresăm în continuare în ceea ce privește protecția drepturilor omului și să ne asigurăm că nu facem pași înapoi și să ne asigurăm că includem diferite comunități, cum ar fi comunitatea Roma, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, cei săraci. Trebuie să ne asigurăm că drepturile lor sunt pe deplin incluse. De asemenea, există inegalități uh, pe care nu le-am mai întâlnit până acum. Și Uh, trebuie să ne gândim și în contextul celei de-a 23-a agende pentru dezvoltare durabilă. În paralel, uh, schimbările climatice s-au intensificat, au uh, creat consecințe negative pentru drepturile omului. Așadar, trebuie să facem față adevărului. Avem o ocazie de a reevalua și de a reconfirma abordarea noastră multilaterală în a răspunde la turburările care apar la nivel uh, transnațional. Trebuie să implementăm decizii și să ne orientăm în funcție de claritate și de obiectivele uh, pe care ni le indică legislația din domeniul drepturilor omului. Vorbim despre despre naționalism, despre schimbări climatice, despre inegalități economice și sociale, despre independență judiciară, libertatea de expresie, supraveghere a maselor, uh, inteligența artificială și toate acestea uh, sunt extrem de importante. Participarea publicului uh, este foarte importantă. Toate acestea se bazează, de fapt, pe drepturi culturale, sociale, economice efectele trebuie să fie reduse, trebuie să uh, luptăm împreună pentru aceasta. Legislația din domeniul drepturilor omului reprezintă un cadru foarte important care s-a dovedit a fi unul de succes a dus la rezultate bune. O parte din acest cadru este sub presiune în acest moment, dar face fața acestei presiuni și este respectat în mare parte. O parte din provocare este să ne asigurăm că aceste standarde și norme internaționale sunt mai inteligibile și acceptabile pentru uh, factorii de decizie politici astfel încât să putem comunica mai bine căile prin care oamenii pot beneficia de protecția și promovarea drepturilor omului. Așa cum a spus și Federica Mogherini în uh, prezentarea sa și uh, Stavros Lambrinidis, suntem convinși că Într-adevăr, trebuie să spunem ceea ce nu este acceptabil, dar trebuie să arătăm și care sunt poveștile de succes, să arătăm că apărarea drepturilor omului duce la societăți mai puternice la o uh, dezvoltare mai durabilă și la prevenirea mai eficientă a conflictelor. Trebuie să mergem înainte și uh, cu toții trebuie să ne implicăm, sistemul ONU, uh, sectorul privat, femei, bărbați, copii, cu toții trebuie să fim împinși un pic în spate, să uh, ne gândim ce înseamnă migrația, Uh, ce înseamnă acest grup al migranților. Trebuie să uh, ne gândim la agenda plină de ură și să o respingem. Să ne gândim la asta în uh, contextul Declarației Universale a Drepturilor Omului, care susține bunăstarea tuturor oamenilor. Mă uit către o Europa care are curajul, vigoarea și voința de a continua să aibă realizări. O Europa care este convinsă că este bine să sprijine drepturile omului, progresul social și incluziunea, care reprezintă de fapt punctele forte cele mai importante, care are uh, curajul să-și promoveze politicile corespunzătoare într-o lume în schimbare, în digitalizare. Trebuie să uh, construim o cultură a drepturilor omului și a dialogului, să uh, consolidăm o cultură a respectului și să îmbrățișăm uh, multitudinea diversității vocilor care există. Astăzi am sărbătorit Ziua Internațională a Copilului. Haideți să le lăsăm o moștenire cu adevărat importantă, astfel încât copiii din această regiune, copiii lumii și copiii acestor copii să trăiască într-o lume a recunoașterii, a unei demnități moștenite, iar uh, drepturile tuturor să fie egale. Drepturi care au fost adoptate acum 70 de ani. Să le spunem că ne bazăm pe libertate, justiție și pace, care ar trebui să domnească peste tot în lume. Mulțumesc! Grazie, gra- Vă mulțumim foarte mult! pentru contribuția dumneavoastră importantă și acum dau cuvântul doamnei Fatou Bensouda, procuroare la Tribunalul Penal Internațional. Vă rog. Thank you, Mr. Chair, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, excelențe, stimați invitați, stimați membri ai societății civile, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să mulțumesc încă de la început Parlamentul European și mai ales președintelui său domnului Antonio Tajani și președintele, președintelui subcomisiei pentru drepturile omului care conduce această discuție, domnul Antonio Panzeri, pentru faptul că a, invitat, a organizat această conferință și m-a invitat să iau cuvântul. Este o onoare să mă adresez dumneavoastră în acest hemiciclu și în mijloc și ca parte a, a uh, unor invitați care reprezintă apără cei care, pe cei care apără drepturile omului la nivel mondial. Ast, um, evenimentul de astăzi are loc după ce anul acesta am celebrat deja centenarul primului război mondial, um, a 70 aniversarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Convenției împotriva genocidului, precum și Uh, cea de 20 aniversare a statutului de la Roma pentru Tribunalul Penal Internațional și ne oferă oportunitatea să reflectăm în legătură cu evoluția drepturilor omului, provocările cu care ne confruntăm în dezvoltarea și consolidarea standardelor actuale și rolul uh, uh, justiției penale internaționale în apărarea demnității umane. Tribunalul Drepturilor Omului nu este un tribunal al drepturilor omului în sens strict, dar importanța sa pentru uh, apărarea drepturilor celor mai fundamentale nu poate fi uitată. După al doilea război mondial, um, omenirea um, suferise uh, atrocități devastatoare și violențe enorme comunitatea internațională cerea justiție pentru ca astfel de orori să nu se mai repete niciodată și împreună au dorit să creeze o lume mai bună. Au recunoscut nevoia de a proteja demnitatea umană și de a se pune capăt impunității. În urma acestei colaborări intense a apărut ă, dreptul internațional în domeniul drepturilor omului și dreptul penal internațional. 70 de ani mai târziu, Declarația Universală a Drepturilor Omului rămâne baza pentru normele standarde internaționale pentru drepturile omului. Iar procesele de la Nuremberg și de la Tokyo uh, au însemnat o schimbare de paradigmă uh, și au creat o cultură de răspundere pentru crime atroce cu un nou uh, sentiment de urgență după războiul rece și după genocidurile din Ruanda și fosta Iugoslavie, a apărut nevoia creării unei instituții permanente pentru justiția penală internațională. A devenit clar că acolo unde se încalcă drepturile omului uh, după războaie și violențe pe scară largă, nu poate să existe pace până când cei responsabili nu sunt trași la răspundere. Tribunalul Penal Internațional a, uh, a fost creat după conferința de la Roma um, în 1998 ca realizare a aspirației colective de a pune capăt impunității pentru cei vinovați de cele mai grave crime Ehm, și Parlamentul European a fost un actor cheie în crearea voinței politice la jumătatea anilor 90 pentru a sprijini statutul de la Roma și a sprijinit Tribunalul Penal Internațional de când a început acesta să funcționeze. Tribunalul beneficiază și de sprijinul celor 27 de state membre care sunt părți la statutul de la Roma. Acest lucru este foarte important pentru că, pe lângă între bunal penal internațional independent și permanent. Prin statutul de la Roma s-a creat un sistem interdependent de justiție penală internațională, bazată pe conceptele cheie ale complementarității și cooperării. Aceste elemente cheie fac din sistemul statutului de la Roma un, o construcție unică și dinamică în care tribunalul și alți actori interacționează la mai multe niveluri, bilateral și multilateral. Tribunalul Penal Internațional ca vârful de lance al acestui sistem și biroul meu, ca motor al acestuia, ă, dorește ca statutul de la Roma să garanteze lupta împotriva impunității, împotriva celor mai grave crime, ă, în urma tragediilor ă, despre care auzim în fiecare zi la știri. În lumea de astăzi, atrocitățile au efecte uh, Uh, pe teritorii imense și mai multe mm, continente și sunt distruse vieți umane, dar și comori naționale. În fiecare an, foarte mulți copii, femei și bărbați sunt afectați sau sunt victimele unor violențe inimaginabile uh, și sunt obiectul unor crime um, dintre cele mai abjecte, cum ar fi traficul de ființe umane. Biroul meu examinează, anchetează uh, crime atroce în întreaga lume, din Ucraina, în Nigeria, în Columbia sau în Venezuela, în Palestina, în Filipine, în Bangladesh sau în Myanmar, pentru a determina dacă aceste situații um, trebuie să ducă la o anchetă um, și uh, cer um, autorităților naționale să uh, facă ceva la nivel intern. Am cerut judecătorilor să autorizeze o anchetă și în Afganistan. Uh, de asemenea, colectăm dovezi în legătură cu posibile crime în Georgia și Burundi și continuăm cu cazuri în Republica Centrafricană, Libia, Uganda și Cotivoar. d'Ivoire Uh, și uh, sunt uh, um, condamnați, vinovați de uh, crime în RD Congo și Mali. Um, am uh, emis mandate de arestare împotriva 15 persoane um, care au comis crime care pot fi pedepsite conform statutului de la Roma. Provocările ne aduc aminte că trebuie să consolidăm colaborarea între toți actorii în, din cadrul sistemului uh, statutului de la Roma uh, pentru uh, a oferi uh, victimelor o, apăr- o apărare. Săptămâna trecută um, faptul că domnul Iecatom uh, în Republica Centrafricană s-a predat uh, este un astfel de exemplu. Um, criminalitatea internațională nu poate să facă obiectul activității unei singure instituții. Um, Tribunalul Penal Internațional nu poate să facă asta singur. Impactul tribunalului depinde de nivelul sprijinului politic, diplomatic, operațional și financiar pe care îl primește din partea părților, state sau alți parteneri pentru cooperare e nevoie de mai multă conștientizare a mecanismelor de la Tribunalul Penal Internațional. Cooperarea necesită să crească numărul statelor care recunosc Tribunalul Penal Internațional și alte instituții și convenții bazate pe statul de drept. Cooperarea cere să se creeze capacități uh, pentru a aborda crime atroce la nivel intern și pentru a pune capăt impunității prin mai multă coordonare și și punere în comun a expertizei și informațiilor. Uh, justiția penală internațională este un proiect global și beneficiarii săi, beneficiar, beneficiara sa este întreaga umanitate. Trebuie să ne consolidăm obiectivele crimele internaționale se adaptează la o lume globalizată și digitalizată și noi trebuie să facem același lucru. La TPI evoluăm pentru a face față acestor provocări și pentru a uh, profita de avantajele moderne um, sporindu-ne capacitatea de a colecta și uh, a, a strânge dovezi științifice și tehnologice. De exemplu, în uh, cazul mandatului de arestare împotriva domnului Mahmud Mustafa al Wefali, biroul meu s-a bazat pe dovezi video și din mediile sociale, dar putem face și mai multe. Multe organizații prezente azi aici au cunoștințe unice în legătură cu multe subiecte și zone geografice în care lucrează biroul meu dacă tribunalul nu poate să funcționeze pe teren, datele și uh, probele colectate de alte organizații uh, sunt cruciale succesului nostru. Acest lucru este extrem de important în colaborarea noastră cu organizații care se află pe teren imediat după ce se întâmplă anumite lucruri. Prin parteneriate și punerea în comun a informațiilor în aceste cazuri, putem asigura uh, că dovezi vitale sunt uh, protejate și se poate limita timpul între strângerea acestor dovezi uh, și comiterea crimelor. În fine, noi, comunitatea internațională, avem datoria uh, ca împreună să luăm măsuri pentru a preveni alte încălcări și pentru a-i aduce pe cei care profită, care um, sunt vinovați de aceste încălcări să răspundă în fața justiției. Excelențe, doamnelor și domnilor, acum la 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, în cadrul unui sistem uh, de uh, justiție internațională uh, din ce în ce mai larg, trebuie să înțelegem unde am ajuns. Acum este acceptat universal faptul că toate ființele umane au drepturi și că demnitatea fiecăruia dintre noi trebuie să fie protejată. Nu mai acceptăm ca victimele încălcărilor drepturilor omului să sufere în liniște, în tăcere. Nu mai acceptăm ca vinovații de aceste crime să scape de justiție. Și așa cum a spus și doamna înaltă reprezentantă Federica Mogherini aici pe 13 septembrie anul acesta, atunci când victimele se simt fără putere, atunci când crimelor li se răspunde cu impunitate, atunci când reconcilierea este mai dificilă. Răspunderea, responsabilitatea este esențială pentru a pune bazele păcii și pot doar să fiu de acord cu ea atunci când a făcut apel ca noi toți să facem instituțiile noastre mai puternice, mai solide și să creăm un sistem multilateral mai eficient. Avem nevoie de organizații care să funcționeze dincolo de frontiere um, pentru întreaga omenire. TPI este văzut ca un instrument juridic pentru întreaga omenire Statutul de la Roma, în preambulul său, spune că toate popoarele au legături între ele și acest mozaic delicat poate să fie distrus oricând de comiterea de crime majore transnaționale prin natura lor. Apreciez sprijinul oferit deja de Parlamentul European, de membrii săi și de toți cei care cred în TPI și în faptul că legea, dreptul internațional este un instrument de a protege, pentru a proteja demnitatea și până a pune capăt violențelor. Sarcina noastră nu e ușoară, uh, dar dacă suntem uniți în lupta împotriva impunității, am încredere că împreună vom crea o lume cu mai puține conflicte, o lume um, în care toți, cei, um, toți oamenii sunt respectați pe întreaga planetă. Vă mulțumesc pentru atenție și voi discuta cu plăcere cu fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie, grazie anche per il suo contributo. Mulțumim, eh, doamnă, pentru contribuția dumneavoastră. Acum dăm cuvântul domnului Stavros Lambrinidis, reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, drag Antonio, și, dragi prieteni, noi cu toții suntem ființe umane, nu suntem animale. Nu ai dreptul să mă lovești, să mă ucizi, să mă arunci în închisoare. Nu mă poți trata ca pe un animal uh, doar pentru că nu mă placi. Asta pentru că eu am, sunt înzestrat cu demnitate umană. E lucrul cel mai simplu pe care îl spune Declarația Drepturilor Omului uh, începând cu acum 70 de ani. Deci noi suntem îndreptați cu demnitate umană și dacă uh, vezi orice fel de cultură, orice religie, orice fel de sistem sau regiune din întreaga lume, întotdeauna poți găsi că demnitatea e nucleul sistemului lor de credință. Nu există niciun, nicio parte a lumii în care demnitatea umană să nu fie, din punct de vedere istoric, partea filozofiei de viață. Și totuși sunt unii care încearcă să încalce drepturile omului, uh, sunt regimuri autoritare, niciodată nu le-au convenit drepturile omului, dictatorii, de asemenea urăți drepturile omului, dar uh, iată populismul, uh, liderii uh, autoritari, cei care doresc să supună voința poporilor lor la propria voință, Eh, atunci eh, apoi eh, mm, instituțiile să le supună și întreaga țară să o supună. Acei oameni nu-și doresc și nu pot suporta toleranța, incluziunea, statul de drept. Ei doresc să ne divizeze, să ne, să ne facă să ne urăm unii pe alții, să ne privim unii pe alții cu ură, ca niște animale fiare sălbatice. Vă întreb, o să-i lăsăm să facă asta? o să-i lăsăm? Parlamentul European spune că nu, Uniunea Europeană spune că nu o să-i lăsăm și noi de ani și ani de zile spunem că nu, nu o să-i lăsăm, deși nu suntem perfecti, sigur, dar spunem nu, deși sunt dificultăți în promovarea drepturilor omului în întreaga lume. Spunem nu, deși cei care ideologic se opun drepturilor omului, politic, se opun drepturilor, om, drepturilor omului, aceștia sunt din ce în ce mai pricepuți în a-și exporta proastele practici uh, spre vecinătatea lor. De câte ori n-am auzit în vizitele mele de ce chiar voi în Uniunea Europeană vorbiți despre drepturi, uh, drepturile gaylor, ale, ale, ale lesbienelor? Păi uitați ce spun sondajele de opinie în țara noastră. Oamenilor nu le plac aceste persoane. De ce vorbiți despre pedepsa capitală? Vedeți ce spun sondajele în țara noastră. 90% din oameni își doresc pedepsa cu moartea. De ce veniți aici și vorbiți despre lucrurile astea neplăcute? De ce nu putem sta liniștiți vorbind despre bani? Lucruri care ne unesc. Răspunsul meu la aceste întrebări adesea e dacă vreți să vorbiți doar de bani, atunci mergeți în altă parte. Da, în altă parte sunt oameni care vorbesc despre asta, însă noi, noi, noi am trecut prin cel mai sângeros război din lume, cele mai groaznice violențe și după 70 de ani, eh, odată cu aniversarea Declarației Universale, suntem acum continentul cel mai pașnic și partea cea mai prosperă a lumii aici, noi, Uniunea Europeană, pentru că am hotărât că nu ne vom baza eh, decât pe demnitatea umană doar așa vom construi ceva împreună. Orice altceva ă, se, e clădit pe nisipuri mișcătoare și se poate nărui oricând. Deci, dacă vreți să, lucrați, să lucrăm împreună, înseamnă că trebuie să respectați dreptul omului. Și mai este alt motiv. Motivul este că, de fapt, oricine după cum a spus Michel, oricine se luptă pentru oamenii aceștia de întreaga lume, care sunt oprimați, sunt izolați, sunt tratați ca animalele, ă, în întreaga lume, societatea civilă, oricine care duce această luptă, nu doar că protejează o minoritate sau alta, ci protejează o societate uh, mare, integrată, pașnică, pentru că orice fel de societate din lumea întreagă se bazează pe respectarea minorităților. Sunt sute de minorități. Într-o sală în care ești majoritar din motive de gen, să spunem, și crezi că din acest motiv poți să uh, uh, poți oprima pe, alt, pe celălalt gen, pe minoritate, deci în acea sală în același timp e și o minoritate, pentru că poți fi o minoritate din cauza opiniilor politice, o minoritate pe baza orientării sexuale, poți fi minoritar pe baza handicapului sau pe baza convingerilor religioase. În momentul în care ai puterea unei majorități și hotărăști că poți să utilizezi în mod discreționar ca să tratezi pe alții ca pe niște animale, în acel moment deschizi ușa iadului, deschis ușa posibilității ca tu însuți să fii tratat ca un animal, pentru că cu toții suntem minorități, dintr-un punct de vedere sau altul. Federica Mogherini a menționat cu ocazia acestei a 70 aniversare a Declarației Drepturilor Omului, Uniunea Europeană și 13 țări din întreaga lume, la New York, am hotărât să transmitem un mesaj pozitiv. Dar știți de ce? Pentru că toți cei care încerc să, încearcă să încalce drepturile ne tot spun de ani și ani de zile că uh, uh, drepturile omului uh, oricum sunt încălcate de toată lumea și atunci de ce mă arătați pe mine cu degetul? Uitați-vă uh, la voi acasă, europenilor, că și voi aveți probleme. <laughs> Nu, bun, dacă avem cu toții probleme, atunci hai să ne unim și să încercăm să le rezolvăm. Dar ei nu spun asta. Ei spun, lăsați-mă în pace că și eu vă las pe voi în pace. În plus, uh, nu doar că încearcă să ne divizeze, ci încearcă să ne simțim, să ne aducă la disperare cu situația drepturilor omului, ca și când acesta n-ar funcționa. Ba nu, ele funcționează în fiecare zi, zi de zi funcționează drepturile omului. Michel Bachelet, Fatou, Vensuna, uh, fiecare persoană din, ac- din această sală vă poate spune că au exemple și experiențe uh, că lumea se schimbă datorită drepturilor omului. Iată, avem 13 țări care au făcut asta la New York. Au prezentat povești concrete despre drepturile omului prin intermediul cărora au promovat dezvoltarea economică a țărilor lor sau au promovat securitatea durabilă sau au promovat societăți pașnice și drepturile femeilor. Uh, Tunisia a vorbit concret despre o nouă legislație împotriva uh, violenței care e cad victimă femeilor. Uh, societatea sa civilă a conlucrat cu guvernul pentru această legislație. În Burkina Faso uh, este un, este un program cu 19 ONG-uri uh, care monitorizează modul în care președintele aplică uh, legislația economică în țară ca aceasta să fie una echitabilă, că nu există, ca să nu existe corupție, într-un program bazat pe un mare memorandum de înțelegere, nu doar naivități și cuvinte frumoase. Nu, guvernul a, uh, a convenit să semneze acest acord, a convenit să fie monitorizat pentru că a hotărât că nu se teme de așa ceva nu se teme să conlucreze cu, cu, cu societatea civilă și nu se teme de monitorizarea lor, ci din potrivă, ăsta este cel mai bun mod de a se asigura că într-adevăr vor avea dezvoltare economică. Acolo la New York ne-am luat un angajament și anume să continuăm să lucrăm împreună cu Națiunile Unite și cu uh, raportorii speciale ONU și practicile, eh, propriile noastre practici în domeniul drepturilor omului să fie monitorizate. Ne-am luat un angajament față de un sistem multilateral, față de statul de drept, domnia legii, nu uh, o dictatură a legii, nu o dictatură a celor care uh, vor să aplice orice fel de lege în beneficiu propriu, chiar dacă încalcă dreptul internațional și declarația universală. Nu. Domnia dreptului, statul de drept. Ne-am luat angajamentul să conlucrăm cu societatea civilă zi de zi, chiar că nu suntem de acord cu ei, că uneori guvernele nu sunt de acord cu ONG-urile, vă asigur. Știu că de multe ori când societatea civilă uh, Eh, vine să mă vadă, nu vine ca să-mi spună ce treabă bună fac. De, de obicei ei îmi spun că nu fac lucrurile cum trebuie și, bun, e bine, poate că nu sunt de acord cu ei, dar e vorba de libertate, de deschidere, de libertatea cuvântului, ca întotdeauna să ne uităm în oglindă și să încercăm să fim mai buni. În sala aceea ne-am luat un angajament. Și anume, să continuăm să îmbunătățim situația drepturilor omului. Că nimeni nu e perfect, nici în domeniul drepturilor omului. Dragi prieteni, vreau să vă atrag atenția. Ce încearcă să ne facă să facem cei răi? Ne încearcă să ne întindă două capcane, una intelectuală și alta una ecologică. ecologică logică. Capcana intelectuală e că încearcă să ne convingă că nu, că nu este nicio șansă să se aplice drepturile omului și nimeni nu e perfect și atunci cumva cu toții suntem egali în imperfecțiunea noastră. Dar nu stau deloc așa lucrurile. E sigur că nimeni nu e perfect nici în domeniul drepturilor omului, dar sunt diferențe între cei care au instituții cum ar fi justiție independentă, instituții independente ale drepturilor omului, presă liberă, independentă, parlamente independente cum este cel european, care întotdeauna încearcă să fie mai, să facă lucrurile mai bine și în domeniul drepturilor omului. Și diferență față de cei care încalcă drepturile omului fără, fără, fără niciun fel de limită. E o mare diferență între cele două, așa, dar Uniunea Europeană își dedică uh, mult timp și eforturi și ca să critique public și privat, să lupte, să încerce să rezolve problemele de încălcare a drepturilor omului dar uh, și să uh, își pună eforturile în comun cu toate țările care sunt gata și dornice să conlucreze ca să avem instanțe independente, să avem ziare independente, instituțiile drepturilor omului, mecanisme care creează valoare. Iar acum, dați-mi voie să închei spunând-vă următoarele. Am menționat la începutul uh, cuvântării mele că sunt unii care spun că nu sunt bune drepturile omului, care încearcă să ne divizeze, să ne facă să ne urâm unii pe alții. Noi trebuie să rezistăm. E un citat, bine, toată lumea are un citat din Mandela, am și eu un citat din Mandela, și anume, citatul meu e următorul. Nimeni nu se naște urând pe altcineva. Nimeni nu se naște în ură. Dacă poți să fii învățat cum să urăști, atunci de asemenea poți să fii învățat cum să iubești. Noi am fost învățați cum să urâm de multe ori și în toate părțile lumii. Însă, dacă toți din această sală, apărători de drepturilor omului, membrii parlamentelor, guvernelor, uh, ai premiului Saharov, dacă noi cu toții ne luăm angajamentul să, să nu mai urâm, atunci putem deveni o lume care iubește mai mult. Credeți că e ceva neregulă să spunem asta? Ne-am uh, concentrat atâția ani de zile pe faptul că există instrumente juridice în domeniul drepturilor omului și e sigur că așa este. Da, sunt instrumente juridice. Uh, spunem țările ca, țărilor că au obligația să, să, să uh, respecte angajamentele asumate în domeniul drepturilor omului. Sigur, așa e, dar poate că am pierdut cumva din vedere sau am pierdut capacitatea de a comunica cu oamenii de pe stradă astfel încât să putem să ajungem la inimile lor, să le, să, să, să, să-i facem să înțeleagă de ce există valorile astea în plus față de legi, că legile nici n-ar exista fără valorile astea. Eu vorbesc cu pasiune despre drepturile omului și nu cred că e ceva ciudat. Da, scopul nostru este să creăm mai multă iubire, da. Cred că nu e în neregulă să spun asta. Nu, să nu-i lăsăm să câștige pe cei care vor să ne urâm, să fim divizați. Nu, să nu-i lăsăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, grazie Stavros. Mulțumim, Stavros, pentru cuvintele tale, iar acum dăm cuvântul doamnei Emily O'Reilly, care este mediatorul european. Vă rog, doamnă. Uh, thank you, dear Mr. Panzeri. Mulțumesc, uh, stimate domnule Panzeri, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Sunt cât se poate de onorată să vă pot vorbi la această conferință și mulțumesc Parlamentului European pentru invitația pe care mi-am făcut-o de a prezenta perspectiva ombudsmanului cu ocazia aniversării Declarației Universale a Drepturilor Omului pe care le avem cu toții prin simplul fapt că suntem oameni. Documentul nu ar fi trebuit să fie niciodată și nici nu a putut să fie un lucru static și, mișcându-se de-a lungul timpului uh, și trecând prin schimbări, articolele sunt citite prin prisma noilor realități și ale noilor perspective și se confruntă mereu cu provocarea de a nu uh, pierde din vedere valorile fundamentale și esența sa. Crearea oficiului ombudsmanului, o instituție modernă în secolul trecut, a fost o cale de a realiza unul dintre drepturile conținute în declarație. Rolul acestuia este să-i protejeze pe cetățeni față de abuzurile puterii statului când acesta își administrează legile și regulamentele netezește inegalitățile din relația dintre cetățeni și stat și facilitează uh, îndeplinirea drepturilor fundamentale utilizând puterea sa discretă uh, și uh, asigurându-se că sunt respectate recomandările pe care le face ombudsmanului. În acest fel, reflectă puterea discretă a intenției exprimate de Declarația Universală și dacă munca noastră nu este respectată, atunci acesta este un semnal de alarmă pentru a face față unor noi provocări. Anumiți ombudsmani în Europa și în restul lumii au uh, un mandat special pentru drepturile omului. În calitate de ombudsman în Irlanda, am încercat să nu invoc drepturile omului uh, și acest termen când am uh, propus o rezoluție, ci mai degrabă am vrut să mă refer la o retorică și să mă refer la organismele statului care consideră că solicitările cu privire la drepturile omului adesea sunt dificile și poate costisitoare. De aceea este mai ușor să vorbim despre erori administrative și uh, probleme procedurale, chiar dacă rezultatul este îndeplinirea <clears throat> unui uh, și respectarea unui drept de bază. Fie că este vorba despre locuințe, despre protecție socială, sănătate, e bine, toate aceste lucruri trebuie tratate în uh, spiritul Declarației Universale. Sigur că toate aceste lucruri pe care le-am menționat sunt de competența statelor statelor membre și nu de competența Uniunii Europene. Plângerile pe care le primesc au o calitate diferită. Adesea se referă la transparență, la opacitatea modului în care Uniunea Europeană și legislația acesteia este formulată și decisă, acuzații referitoare la conflicte de interes, corectitudine procedurală în uh, investigațiile de <clears throat> infringement la nivelul Uniunii Europene, aspecte etice sau uh, alte încălcări ale Cartei Drepturilor Fundamentale. Dar în timp ce unele dintre aspecte ar putea să fie uh, eliminate din îngrijorările cetățenilor, multe dintre ele ne îngrijorează în mod evident. În acest sens, prin rețeaua ombudsmanilor europeni, pe care o prezidez, am uh, angajat colegi din statele membre în anumite cazuri pentru a colabora și pentru a oferi rezultate în interesul tuturor cetățenilor europeni, de asemenea pentru a împărtăși bune practici la nivel internațional. Lucrăm împreună atunci când investigăm modul în care Agenția um, de Protecție a Frontierelor Externe, Frontex și administrațiile statelor membre uh, îi tratează pe solicitanții de azil în uh, când uh, fugă din, când se refugiază din țări terțe. Am lucrat împreună cu uh, ombudsmanii din această rețea pentru a îi proteja pe toți cei care proveneau din uh, țări care sunt considerate instabile și care nu intră în conflict cu obligațiile uh, privind drepturile omului. Este foarte important ca drepturile omului să nu fie încălcate. Încălcarea drepturilor omului în afara frontierelor noastre este uh, trebuie ținut cont de aceasta. Mi-am angajat de asemenea colegii în ceea ce privește uh, transparența și lobby-ul pentru aceasta în Uniunea Europeană. Pentru că uh, lobbying-ul care este împotriva interesului public când vine vorba despre chestiuni ce țin de mediu, de sănătate publică, economie digitală sau alte politici, uh, poate să ducă la uh, negarea anumitor drepturi ale omului. Cred că orice lipsă de transparență în ceea ce privește influențarea politicilor publice, inclusiv aspecte care vizează uh, conflicte de interes, Um, sau aspecte care vizează relația între sectorul public și privat ar trebui să fie privite în um, secolul 21 ca o chestiune ce vizează drepturile omului, chiar dacă foarte rar este văzut acest lucru prin această, din această perspectivă. Este important să se observe legătura între lobby-ul din Bruxelles și industria tutunului sau legătura între practicile de lobby și uh, practicile din industria auto în contextul uh, scandalului uh, diesel, care a avut până la urmă un impact asupra uh, sănătății publice și a mediului. lobiul în ceea ce privește uh, relația cu băncile poate avea implicații financiare pentru drepturile omului. Lumea este mai interconectată decât era în 45. Deciziile luate aici la Bruxelles, la Washington, Um, afectează uh, întreaga lume și adesea generează un impact neprevăzut și adesea neintenționat. Decizia de a reglementa băncile în Statele Unite uh, a uh, dus la salvgardarea acestora în criza din 2008, care a afectat viața atâtor oameni pe acest continent și în altă parte. Dar și băncile europene au jucat un rol important. Au investit în piața imobiliară fragilă din Statele Unite și astfel au creat o problemă foarte mare la nivel transatlantic care s-a răspândit în întreaga lume, iar efectele sunt uh, resimțite în continuare la nivel politic, social și economic. Anumite uh, efecte ale politicilor uh, în domeniul schimbărilor climatice uh, promovate de administrația Statelor Unite cu siguranță vor avea consecințe. Schimbările climatice duc la consecințe la nivel de mediu și agricultură, forțează oamenii să migreze, creează presiuni sociale și politice care devin tot mai evidente pentru noi. Și niciunul dintre noi nu este imun la ele. Am putea să credem că um, problemele cu care se confruntă o comunitate um, agricolă dintr-o țară în dezvoltare, uh, oamenii care sunt forțați să migreze uh, ca urmare a schimbărilor climatice, um, au puțin de a face cu noi. Însă, lipsurile lipsa de resurse provoacă tot mai multe probleme, migrația crește și iată că apar tensiunile politice și în uh, această parte a lumii. Deci nimeni nu poate să scape din acest cerc vicios și nici de urmări. De aceea, această interconectare este foarte importantă. Trebuie să ținem cont de promovarea drepturilor omului și să învățăm cu toții să strângem rândurile și să înțelegem că deciziile proaste luate într-o parte a lumii ne uh, afectează și pe noi, cei din alte părți ale lumii. Oficiul meu a realizat anchete în ceea ce privește acordurile comerciale dintre Uniunea Europeană și alte părți ale lumii. A vrut să se asigure de asemenea că deciziile comerciale nu afectează drepturile omului din uh, zone îndepărtate de Bruxelles. De asemenea, ne asigurăm că tinerii care lucrează ca uh, stagiari la Serviciul de Acțiune Externă uh, European primesc uh, oportunități egale și acces la aceste oportunități și că beneficiază de aceleași beneficii ca alți colegi privilegiați. În calitate de ombudsman, încercăm să ne jucăm bine rolul și să ne asigurăm că administrația uh, tratează egal toți cetățenii. Trebuie să ne asigurăm că există claritate între solicitările uh, de interes public și cele de interes privat. Comunitatea Universală a Ombudsmanilor este mândră să uh, promoveze în continuare Declarația Universală a Drepturilor Omului și să o uh, umple pe aceasta de viață. Vă mulțumesc! Thank you, grazie. Ora... Mulțumesc și acum dau cuvântul lui Patrick Gaspar președintele Fundației Societății Deschise. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor, stimați invitați și stimați invitați în această comunitate um, a drepturilor omului. Este un privilegiu, un privilegiu pentru mine să fiu reprezentantul societății civile în rândul invitațiilor din această sesiune. Ai Weiwei a fost uh, aici, uh, în sală de curând. Când uh, era în închisoare, a făcut apel la noi să fim cetățeni obsedați în a cere drepturile întregii societăți. Cred că această obsesie trebuie să fie proprie unei societăți deschise, dar trebuie să fie și posibilă în uh, Uh, vremurile noastre. Atunci când, uh, declara, când uh, Declarația Drepturilor Omului a fost redactată, Eleanor Roosevelt spunea, până la urmă, unde încep drepturile omului? Poate aproape de casă, în lumea fiecarei persoane, în cartier, la școală, la facultate, în fabrică, la ferma sau biroul unde lucrează. În fundațiile noastre sprijinim societatea civilă, aproape de casele oamenilor. Avem experți juridici în comunități în Sierra Leone, avem uh, uh, sprijin pentru protestatarii din Armenia sau uh, comunități care cer dreptul la educație în Republica Cehă. Acesta este un moment uh, extrem de important pentru drepturile omului în întreaga lume, lumii, dar partea umană, factorul uman este deseori uitat. Deseori e un uh, principiu juridic abstract în loc să fie esențial vieții în comunitățile um, din aceste țări. Politica în țări ca a mea um, s-a schimbat și este împotriva drepturilor în multe țări care erau în linia întâi în lupta pentru drepturile omului și pentru drepturile civile. Uh, civile. În multe țări oamenii sunt dezamăgiți că globalizarea nu a făcut să avanseze drepturile economice, sociale sau chiar s-au făcut pași înapoi și um, o atitudine uh, de tip uh, câștigătorul primește totul, uită recunoașterea oamenilor dincolo de frontiere guvernării și liderii politici au din noi argumente pentru a-i limita pe apărătorii drepturilor omului. În această sală sunt uh, mulți oameni, state și instituții cu un trecut bogat în sprijinirea drepturilor omului. Cu toții am câștigat multe, dar provocarea cu care ne, ne confruntăm este enormă. Trebuie să oferim o viziune unei generații de tineri care au crescut cu un cadru al drepturilor, dar cred că um, aceste drepturi uh, sunt un dat și nu mai trebuie apărate. E nevoie de viziune și pentru cei care nu pot fi alături de noi astăzi pentru că nu au obținut o viză sau pentru că nu pot uh, călători sau pentru că sunt în închisoare sau au fost reprimați pentru că s-au exprimat la nivel internațional. Știm cu toții că peste 300 de apărători ai drepturilor omului au fost uciși doar anul acesta. Dar doresc să intru mai mult în detalii. Eu sunt aici în numele lui Usman Kavala din Turcia, care a fost un uh, activist pentru drepturile omului și este în închisoare pentru că a apărat drepturi. Dar sunt aici și în numele a 13 protestatori din uh, Africa de Sud arestați. Um, dar la Curtea Constituțională au câștigat uh, grație uh, dreptului de a se reuni. Iată de ce sunt eu aici. Sărbătorim 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar, din păcate, prea des există astăzi în lume lideri politici care nu doresc să discute concret despre drepturi. Când o fac, o fac la conferințe internaționale și în astfel de săli, dar rare ori în situațiile dificile unde există diverse interese. Trei elemente vitale sunt necesare pentru a crea o nouă viziune. Mai întâi, să fie apărați cei care să fie protejați cei care apără drepturile omului, să existe o viziune pentru drepturi, mai ales una care să nu convine neapărat guvernelor, statelor și uh, să avem un nou, limba, limbaj și o nouă tactică legată de drepturi. Există uh, un nou discurs. Guvernele doresc să evite constrângerile și încearcă să uh, spună că societatea civilă, ONG-urile sunt problema că cei care critică um, sindicatele, mișcările sociale, uh, le numesc uneori agenți străini și spun că e nevoie de noi legi. Mă tem că um, Uh, cei de la guvernare deseori au căzut în această capcană Trebuie să recunoaștem, activismul în Rusia nu este um, amenințat pentru că nu există standarde pentru ONG-uri, ci uh, din cauza elitei. Uh, dezbaterea din spațiul civic în Nicaragua nu se concentrează uh, pe conducerea ONG-urilor, ci pe decizia președintelui Ortega să tragă în studenți um, guvernele încerc să folosească legile antiterorism uh, sau reguli împotriva spălării de bani în Zimbabwe ca pretexte pentru a, uh, a, a, um, a uh, distrage atenția de la scandaluri de corupție. Noi uh, metode includ controlul mass mediei uh, și invadarea spațiului public cu propagandă. La nivel internațional, ONU este în continuare esențial pentru a stabili uh, standarde m-a inspirat activitatea mm, doamnei înalt comisar Michel Bachelet Um, care are însă foarte multe de făcut. Ca, așa cum a spus predecesorul său, comisarul Zaid, la ultimul său discurs în luna iunie, uh, doar neînfricoarea este adecvată astăzi. Nu trebuie să ne creăm scuze, trebuie să fim neînfricați uh, pentru a-i proteja pe apărătorii drepturilor omului um, avem nevoie de astfel de lideri politici um, care nu se tem, inclusiv în Parlamentul European, um, care să aibă la fel de mult curaj ca apărătorii drepturilor. De exemplu, cei din Ungaria care au organizat demonstrații au creat grupuri comunitare uh, și um, au expus public atacurile împotriva societății civile. Uh, organizații internaționale și regionale, ca cele reprezentate aici, dar și guvernele naționale și firmele private trebuie să arate leadership și uh, să-și facă din viziune acțiune. Iată cum pot să o facă. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că punem uh, comportamentele uh, Uh, negative în lumina reflectoarelor. Nu mai putem să continuăm să nu uh, vorbim despre acestea. De asemenea, trebuie să protejăm grupele, grupurile societății civile, trebuie folosită credibilitatea supranațională pentru a ajuta pe actorii societății civile care sunt atacați. Uh, ei trebuie să fie numiți în consilii consultative, trebuie să fie invitați să vorbească cât mai des de aceea, atunci când ei sunt uh, arestați, uh, sunt totuși protejați. Trebuie să arătăm că avem principii în leadership. Aici, în Parlamentul European, cerem Uniunii Europene să apere valorile din articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Dumnitatea umană, statul de drept și drepturile minorităților următorul Parlament European uh, va trebui, va vota noua comisie în fine, liderii eh, din mediul de afaceri trebuie să aibă un loc la această masă eh, și nu pot să facă afaceri în mod responsabil în societăți uh, corupte în care nu există un stat de drept. Investitorii trebuie uh, să aibă o acțiune decisivă pentru a se crea societăți deschise. Trebuie să avem alături de noi. Anul trecut, fundații, ONG-uri uh, au cheltuit peste 40 de miliarde în lume pentru cauze care pot să pară mult, dar firmele transnaționale au cifre de afaceri de peste 1400 de miliarde de dolari. Um, și am notat că e nevoie de o nouă viziune pentru drepturi, pentru o nouă generație care a crescut în acest cadru, dar nu înțelege că trebuie să apere aceste drepturi în fiecare zi. Este important să avem un nou discurs în legătură cu drepturile, inclusiv în lumea digitală. la fundațiile societății deschise uh, ne-am, uh, um, ne-am confruntat cu atacuri uh, pe Facebook. Fondatorul nostru, George Soros, a fost calomniat deseori și activitatea noastră de asemenea. Um, ei trebuie să apere modul în care platformele uh, care diseminează aceste uh, informații uh, sunt controlate. Voi încheia spunând că integritatea uh, acestei case, acestui parlament este în joc. Uh, voci, pentru că este, popoarele Europei trebuie să-și ceară drepturile, mai ales acum înainte de alegeri. Um, ați luat o decizie curajoasă acum două luni când uh, ați cerut, uh, ați votat o rezoluție împotriva Ungariei, uh, împotriva statului de drept în Ungaria. Acum uh, trebuie să cereți statelor membre uh, să facă ceva concret și uh, noul plan pentru drepturile omului în 2019 trebuie să fie o posibilitate de a arăta uh, că treceți de la vorbe la fapte. Închei spunând că viziunea noastră colectivă include societăți sigure, juste, uh, fără inegalități și unde diversitatea este respectată, dar viziunea în sine nu este suficientă. Trebuie uh, să fim auziți, să colaborăm, să avem noi tactici, noi abordări pentru um, ca acest drum cum al Declarației Universale trebuie să fie o adevărată aniversare a drepturilor aproape de casele noastre. Haideți ca omul să fie în centrul drepturilor omului. Bine. Nu si può non essere d'accordo. Sigur că e clar că suntem de acord uh, că pentru a uh, doborâ acest zid al realismului politic, trebuie să dăm dovadă de imaginație, e clar, așa trebuie să facem, sunt convins. Până am ajuns la următorul punct și anume avem uh, câteva minute pentru întrebări, observații și, în primul rând, uh, avem uh, doi uh, micuți colegi <laughs> din partea UNICEF. De fapt, este uh, vorba de Eliza și de Ivan și dau cuvântul Elizei. Te rog. I am Eliza from Italy. Mulțumesc, sunt Eliza din Italia. But the news on the situation. Mă îngrijorează situația copiilor și tinerilor cum sunt eu din Siria și din Libia. Ei trebuie să-și părăsească locuințele, orașele, mulți sunt uciși. Cred că dacă eu aș fi fost în acea situație să trec printr-un război, mi-aș fi dorit și eu să caut un refugiu undeva. Uh, cum uh, spune Declarația Universală a Drepturilor Omului, toate ființele umane trebuie să trăiască în pace, indiferent de propriul statut, de propria origine. Deci, o întrebare pentru doamna uh, Bachelet. Uh, cum puteți să vă asigurați dumneavoastră și ONU că copiii care suferă se bucură de protecție? Mulțumesc! Grație! Ivan! Mulțumesc! Ivan acum. Mesdames et messieurs, bonsoir. Récemment, j'ai lu sur internet. Domnule și domnilor, recent am citit pe internet un articol uh, care m-a emoționat. Era un articol privitor la violența casnică, violențele față de femei și fete mai ales. Și m-a frapat faptul că există ta violență și puține persoane cunosc care e situația. Și uh, fetele care se simt uh, vinovate că sunt victime. În curând voi fi adult și vreau să vă cer și eu părerea. Dincolo de rolul pe care îl jucați în organizații, în instituții, uh, sunteți ființe umane și ce ați face dacă ați uh, avea cunoștință de situația unei fete care este victima unor astfel de violențe? Mulțumesc! Mi sembrano două domande. Da, cred că sunt două întrebări foarte clare, spune președintele. Acum, două minute, dar nu mai mult, vom lua 4-5 intervenții, deci 2 minute câte fiecare, nu știu, din partea ONG-urilor, din partea deputaților care sunt în sală. Aș spune să dăm cuvântul uh, reprezentantului Senatului Belgian, uh, doamna Suskind. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să mulțumesc domnule Gaspar pentru că ne-a reamintit uh, care este situația lui Osman Cavala, care este în închisoare, iată, deja de un an de zile, pur și simplu pentru că și-a exprimat susținerea față de ONG-uri, organizațiile drepturilor omului în Turcia, astfel încât, iată, vedem ce dificilă este situația ONG-urilor din Turcia și vedem cât s-a degradat situația drepturilor omului în această țară. De asemenea, vreau să subliniez nevoia unei cooperări eficiente între organizațiile de tip multilateral, parlamentele, Parlamentul European, parlamentele naționale, organizațiile societății civile și să subliniez că m-a frapat ce a spus domnul Lambrinidis când a menționat uh, că dacă ai fost învățat cum să urăști, poți să fii învățat și cum să iubești. Asta am și ascultat ieri cu ocazia întâlnirii cu un israelian și unui palestinian. Fiecare își pierduse uh, uh, fica în violențele din Orientul Mijlociu și împreună cu 600 de familii în Israel și Palestina ei încearcă să uh, să-și reconstruiască viața prin reconciliere și în, în fața a sute de tineri din Belgia uh, au luat cuvântul acești oameni și cred că ne-a dat o lecție pentru viitor și vreau să subliniez asta. Mulțumesc! Thank you. Uh, ora... Mulțumesc! Acum, uh, din partea uh, grupului pentru drepturile omului și Ali Ibrahim, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul și mai întâi de toate vreau să profit ca să fac apel la UE ca să pun în aplicare orientările pentru uh, protecția părerilor drepturilor omului. Uh, ei uh, sunt tratați mai rău ca criminali în regiunea de unde vin eu, sunt hărțuiți, uh, le, le sunt aduse a, a, acuzații false, inventate, sunt torturați chiar la închisoare. Uh, E important ca Uniunea Europeană să facă toate eforturile ca să se asigure că sunt eliberați cei deținuți uh, apărători de plurumului din întreaga regiune. Voi vorbi, voi spune niște nume. Mar Bedawi, Nasim Sade, Walid Abu Khair, Raif Bedawi, Dr. Mohamed Al-Qahtani în Saudi Arabia, Ahmed Mansour and Dr. Mohamed Rukn, United Arab Emirates, Nabil Rajab and Abdel Hadi Al-Khawaja în Bahrain and all other... Și alți apărătorii drepturilor omului aflați în închisoare în regiunea Arabiei. Dacă pui toate vocile care își doresc pacea după gratii, atunci teroriștii sunt beneficiarii. Când despre societatea, societatea civilă, spune că nu mai este niciun spațiu alocat societății civile. E nevoie de acțiune uh, imediată ca să susținem apărătorii drept, drepturilor omului în Uh, regiunea aceasta despre care vorbesc și nu numai. E important ca Uniunea Europeană să joacă un rol proactiv și nu reactiv când e vorba despre încălcări masive ale drepturilor omului uh, în, uh, inclusiv asasinate, atacuri la adresa jurnaliștilor în Yemen. Cred că e foarte important să nu mai înarmăm Arabia Saudită Sigur că vom continua activitatea noastră, dar avem nevoie de susținerea UE, a ONU și a tuturor celorlalte instituții internaționale. Mulțumesc! Thank you. Simona eh, Suriano. Mulțumesc acum Simona Suriano din partea Parlamentului Italiei. Si, salve, grazie. Da, mulțumesc. Uh, bună seara și mulțumesc pentru ocazia oferită. În cadrul acestei zile și dimineața și seara am putut asista la uh, o adunare de nivel foarte înalt uh, și în care discută chestiuni foarte practice. Iată, sunt 70 de ani de la Declarația Drepturilor Omului și încă trebuie să discutăm ce s-a făcut și ce mai e de făcut. Într-adevăr, sunt provocări din ce în ce mai dificile într-o lume globală, digitalizată, și anumite principii sunt foarte dificil de afirmat. E dificil câteodată să găsim și uh, frontiera între ce e corect și ce e greșit de făcut. Italia aici uh, are mai multe inițiative promovate și de comunitatea internațională în ce privește prevenirea, promovarea de asemenea drepturilor omului. Uh, Comisia pentru afaceri externe a Camerei de care fac eu parte s-a concentrat asupra drepturilor omului am demarat o serie de uh, anchete în legătură cu egalitatea de gen, violența contra minorităților religioase, comerțul internațional. Să nu uităm că și deschiderea spre comerțul internațional poate provoca modificări ale uh, legislațiilor naționale, astfel încât se modifică și drepturile sociale și civile va, uh, se va organiza în curând și uh, uh, un for privitor la drepturile omului. Italia a fost aleasă în Consiliul Drepturilor Omului al ONU aproape în unanimitate. E vorba de protecția drepturilor omului, de prevenirea încălcărilor drepturilor omului, dar e nevoie de acțiuni, nu doar cu caracter specific, ci și, cred eu, de natură civilă, la muncă, sistemul statului bunăstării. Italia ia măsuri de redistribuire a bogăției ca să ieșim, să ajutăm uh, categorii de populație să iasă din starea aceea de sărăcie absolută uh, care, din păcate, mai există în Italia. Vrem o intrare demnă în uh, lumea muncii, să garantăm educație de un anumit nivel pentru toți. Măsuri de genul acesta introducem, lupta, lupta împotriva conflictului de interese. Sunt măsuri care cred eu că protejează drepturile omului facem uh, pași importanți ca să afirmăm principii și drepturi fundamentale. Da, sigur că drumul e lung, provocările sunt tot mai uh, complicate. Deci cred că și o intervenție a Uniunii Europene, o intervenție compactă și decisivă ce privește drepturile sociale și civile în Europa, spuneam, această intervenție n-ar putea decât să vină în ajutorul Italiei și a statelor membre în protecția acestor drepturi. Mulțumesc! E, adesso de la parola... Mulțumesc! Și acum Rafael Șenui la ZAN, la organizația Împreună contra pedepsei capitale. Thank you very much. Um, I'm the executive... Mulțumesc foarte mult. Eu sunt uh, directorul acestei agenții și împreună luptăm împotriva pedepsei capitale. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Declarația Universală a Drepturilor Omului și ce aduce aceasta lumii. Această declarație a contribuit cu două lucruri din punctul meu de vedere. În primul rând, este începutul standardizării drepturilor omului și, în al doilea rând, aduce universalitate, introduce această noțiune. Și aș dori să subliniez articolul 3 din uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Articolul 3 precizează că toată lumea are dreptul la viață, libertate și securitate. Acest drept la viață, menționat în uh, articolul 3, este debutul abolirii acestei uh, mișcări uh, cu privire la pedepsa capitală la nivelul lumii. Este începutul abolirii pedepsei capitale. După Declarația Universală, după adoptarea acesteia, după semnarea celui de-al doilea protocol uh, și Convenția Europeană, protocoalele 6 și 13, Odată cu protocolul Convenției Statelor Unite și alte protocoale, s-au mai făcut pași suplimentari. Doresc să subliniez importanța acestui concept de universalitate și universalism în lupta împotriva luptei capitale. La 10 octombrie uh, eram în uh, China alături de alți uh, avocați, intelectuali și soții de deținuți politici. Cu toții, fiecare activist pentru drepturile omului din China m-a rugat. Te rog, nu permite autorităților din China să continue cu aceste uh, prerogative în ceea ce privește drepturile omului și să le uh, transfere dintr-o țară în alta. Te rog, peste tot unde poți, încearcă să duci acest concept al universalității drepturilor omului, universalitatea dreptului la viață, de abolire a pedepsei capitale, de exprimare, uh, de liberă exprimare, expresie a drepturilor deținuților. Drepturile omului sunt aceleași. În Iran, în Arabia Saudită, în China, în Statele Unite sau în Uniunea Europeană. Dreptul la viață este același peste tot. Progresul cu privire la abolirea pedepsei capitale este unul evident în ultimul, în ultima, în ultimul deceniu. Peste două treimi din uh, membrii ONU uh, au reușit să ajungă la acest progres. În uh, 27 februarie, chiar aici, în această sală, va avea loc ceremonia de deschidere a următorului congres uh, mondial uh, împotriva uh, pedepsei capitale. Aș vrea ca toți cei prezenți astăzi aici să participați și la acel congres mondial, să discutăm împreună despre viitoarele strategii cu privire la abolirea pedepsei capitale. Cred că este foarte important pentru că este vorba despre progresul umanității și suntem toți implicați, inclusiv parlamentarii, uh, deputații, diplomații și activiștii. Și, în fine, acest congres uh, este cosponsorizat de Uniunea Europeană, Belgia, uh, Elveția, Parlamentul European și pe această care doresc să vă mulțumesc. Voi încheia printr-un citat uh, al lui Mandela. Primul citat din Mandela este o regulă a acestuia. Iar cel de-al doilea Pedepsa capitală este un act barbar, este o reflexie a instinctelor animalice care se găsesc în continuare în fiecare om. Mulțumesc! Un minut pe Manfred Novak. Manfred Novak are un minut. Un minut. Uh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că cu toții am auzit că democrația, statul de drept, drepturile omului se găsesc uh, într-o criză profundă de la cel de-al doilea război mondial. Există multe motive, inclusiv inegalitățile economice în creștere pe care dumneavoastră, domnule președinte, le-ați menționat, care suminează în mod grav coeziunea socială și fabricarea democratică a societăților noastre și care duce la radicalizarea, la radicalizarea extremism și violență. Trebuie să apărăm drepturile omului, dar acest lucru este posibil numai dacă abordăm cauzele care au dus la această criză multilaterală. Așadar, trebuie urgent să ne să luăm măsuri în uh, ceea ce privește politicile noastre sociale și economice pentru a putea să aspirăm către uh, ceea ce a stipulat Declarația Universală pentru Drepturile Omului. Uniunea Europeană este un actor global important care ar putea avea uh, puterea de a conduce prin exemplu și astfel să se ajungă la acest punct de cotitură și uh, cei care protejează drepturile omului așteaptă ca Uniunea Europeană să-și asume acest rol. Politicile sale de uh, politică externă pro- promovează aceste valori, iar Uniunea Europeană trebuie să facă mult mai mult și permiteți-mi să vă dau două exemple succinte. În primul rând, uh, trebuie să uh, țină cont de egalitate, indivizibilitate și independența drepturilor omului, să le ia în serios și să promoveze uh, la nivel cultural și social aceste valori, cum o face și la nivel politic. Avem nevoie de un stat al bunăstării și trebuie să eliminăm inegalitățile economice și să promovăm societ- uh, justiția socială. Trebuie să investim mai mult în crearea unei conștiințe a tuturor și să um, promovăm uh, corectitudinea în inimile tuturor. Pentru că cei care sunt lăsați în urmă trebuie susținuți. Trebuie să creăm mai multă iubire, așa cum a spus și Stavros. Și este nevoie și de educație. Trebuie investi pe această direcție. Educație în ceea ce privește drepturile omului de la uh, școală uh, preliminară, chiar și dinainte, până la universitate. Uh, Campusul Global pentru Drepturile Omului este pregătit uh, și este un partener puternic al Parlamentului European și este foarte bucuros să își uh, sporească activitățile în domeniul învățământului pe această direcție. Vă mulțumesc! Well, thank you so much, uh, Mr. Scheer. Mulțumesc! Domnule președinte, Lisa mi-a pus o întrebare mie direct. M-a întrebat ce putem face pentru a proteja copiii. Bineînțeles, nu doar uh, Um, serviciul, biroul meu poate să, prote- să protejeze copiii. Eu sunt și medic pediatru, nu sunt doar mamă și bunică. Peste tot uh, voi cere că drepturile copiilor și drepturile femeilor să fie uh, să fie protejate, pentru că de mult uh, am argumentat și pentru drepturile femeilor guvernele trebuie să investească în copii, să înțeleagă că dacă oferă uh, servicii de sănătate, educație, îngrijiri copiilor de la vârsta cea mai fragică, uh, cea mai, cea mai fragedă, mă scuzați, aceștia vor fi viitorul țărilor respective. Copiii trebuie să fie protejați, sprijiniți, dar trebuie să investim mult și la nivel politic, social, în femei, pentru că femeile sunt atât de importante. Eu nu spun că este și o responsabilitate a taților să crească copiii, dar bunăstarea femeilor în societăți înseamnă a proteja pe copii. Am colaborat cu UNICEF-ul și alți colegi pentru a crea parteneriate și sinergii, pentru că în sistemul ONU avem o sarcină de a fi o voce a celor fără voce, să creăm capacități și să creăm cooperare tehnică în legătură cu statul de drept și așa mai departe. Dar eu cred că avem o sarcină, obligație fundamentală de a apăra drepturile copiilor. Și în parteneriat cu alții putem crea sinergii și obține rezultate mai bune. Aș putea să vorbesc ore întregi despre acest subiect, dar nu am suficient timp. Sunt pasionată de acest subiect. Trebuie să ne asigurăm că Agenda 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă, vor fi realizate. Trebuie să ne asigurăm că la Katowice, în Polonia, COP24 va avea rezultate bune în legătură cu schimbările climatice. Dacă nu reușim să obținem rezultate în lupta împotriva schimbărilor climatice, nu vom putea asigura drepturile copiilor, drepturile uh, generațiilor vi viitoare și obiectivele de dezvoltare durabilă care integrează drepturile omului vor putea să asigure că niciun copil nu va fi lăsat în urmă. Eu voi fi acolo, mm, voi uh, cere asta și voi face tot ce va sta în putere pentru mm, ca aceste lucruri să devină realitate. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Claude Moraes, președintele Comisiei pentru Libertăți Civile în Parlamentul European. Per quanto riguarda il Parlamento Europeo, a lui le conclusioni. Thank you very much. Vă mulțumesc, mulțumesc Antonio. Uh, uh, vreau să pun căștile de la italiană, am înțeles și eu. Mulțumesc. Drag Antonio, dragi colegi, este o sarcină neobișnuită pentru mine. Apropo, accentul meu este scoțian, dacă vă întrebați de unde vin. Știu, râdeți mai târziu pentru că ați ascultat uh, interpretarea. Pot să vă explic de altfel. Pot să explic lui Michel Bachelet? Uh, Michel, uh, Michel, de ce sunt, pot să vă spun de ce sunt scoțian și pot să vă spun că am început să mă interesez de drepturile omului, sunt de origine indiană, dar în anii 70, 78, Fratele meu și cu mine eram acasă și dintr-o dată părinții mei, am auzit pe părinții mei spunând din păcate vor sta cu noi niște oameni, sunt profesori, au copii, copiii au fost torturați și Uh, aveam în casa noastră și refugiați din Chile. Și am uh, ajuns să înțeleg ce înseamnă tortura. Acești copii mi-au spus ce însemna tortura în 1978 uh, și atunci am înțeles importanța drepturilor omului și doamna Alende a venit în uh, orașul meu un an mai târziu, mi-a dat un poster pe care încă l-am în biroul meu și am mulțumit celor din orașul meu pentru că au primit ceea ce numim acum refugiați refugiați din Chile în anii 70. Deci înainte să plecați pentru că nu vă cunosc. Cred că vă cunosc totuși pentru că am cunoscut refugiați cilieni care m-au ajutat să învăț despre drepturile omului. Nu este concluzia mea, dar am văzut că plecați și am dorit să vă explic acest lucru. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Dacă spune și eu cred că înțelegeți cu adevărat ce înseamnă drepturile omului. Mulțumesc pentru ceea ce ați făcut. N-am ascultat discursul dumneavoastră, dar sunt sigur că știți ce vreau să spun. Mulțumesc pentru tot! So, so Patrick said. Patrick, eu am întârzi, am întârziat și voi menționa acum pe Stavros Lambrinidis. Am întârziat pentru că Antonio, care este președintele subcomisiei pentru drepturile omului, eh, care se ocupă cu drepturile omului în întreaga lume, iar Comisia Libe se ocupă de drepturile omului în Uniunea Europeană. Și puteți spune, în situația în UE este ok, dar tocmai am avut o audiere legătură cu situația din Polonia. Polonia are probleme în sistemul judiciar, înțelegem ce se întâmplă în Ungaria și în multe alte state membre L-ați auzit pe Stavros Labrinidis, reprezentantul uh, pentru Uniunea Europeană și pentru restul lumii. Uh, eu spun că Niciodată nu trebuie să luăm drepturile omului de bune aici în Uniunea Europeană. Trebuie să facem ordine la noi acasă înainte de a da lecții altor țări din lume. Trebuie să subliniem acest lucru, să spunem acest lucru foarte clar aici uh, tuturor celor care luptă pentru drepturile omului și știu că atunci când Stavros a vorbit despre demnitatea umană este clar că trebuie cu toții să respectăm universalitatea drepturilor omului. Acesta este un element esențial. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l spunem sau îl amintim este faptul că atunci când Patrick de la uh, Institutul pentru o Societate Deschisă, uh, când a uh, citat-o pe Eleanor Roosevelt, a spus că drepturile omului încep în aproape de casă, în cartier. Motivul pentru care sunteți toți aici, motivul pentru care am organizat această reuniune și mulțumesc subcomisiei pentru drepturile omului și președintelui său pentru organi- această, a acestei conferințe, um, sau drepturile omului devin prea vagi sau prea largi de la început sau vorbim peste tot despre drepturile omului. Trebuie să vă spun că înainte că, că m-am născut în Yemen. Um, la Aden am fost deportați și atrocitățile care au avut loc în această țară când eram prea mic ca să-mi aduc aminte um, sunt groaznice. Abuzurile împotriva drepturilor omului în întreaga lume sunt imense. Mediile sociale uh, Uh, ne permit să vedem ce se întâmplă în lume în fiecare zi. Deci, foarte pe scurt, Antonio, doresc să spun că astăzi, dacă suntem o Uniune bazată pe valori, trebuie să înțelegem că Declarația Universală a Drepturilor Omului trebuie să fie pusă la ordinea zilei, trebuie să fie importantă în fiecare zi și trebuie să înțelegem care consecințe practice și vă voi da un singur exemplu care ne privește pe toți. Um, refugiații uh, din Grecia sau din Agadez, din Niger, unde am fost recent, sau refugiații din, uh, din, din Libia, unde sunt torturați și apoi returnați. Uneori se sinucid uh, mulți dintre ei Uh, preferă să moară decât să se întoarcă. Cu toții sunt ființe umane, cu toții sunt apărați de Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar se află altundeva. Și noi trebuie să le oferim soluții, să luptăm pentru drepturile omului întreaga lume. Cred că e un lucru bun că am invitat uh, toate aceste persoane care luptă pentru drepturile omului, ONG-uri, societatea civilă și mulți dintre dumneavoastră știți mai multe despre aceste lucruri decât noi. Doresc să vă mulțumesc. Este sarcina mea să vă mulțumesc. Sunteți obosiți pentru că uh, ați avut ședințe și dimineață Așa că este, nu, e, nu e ușor să vin acum atât de târziu pentru a mulțumi celor care au organizat această conferință. Nu e nimic mai important decât lupta pentru drepturile omului, dar ea trebuie să fie mai relevantă, mai reală și cred că vorbitorii de azi ne-au permis, au permis să se facă acest lucru. Vă mulțumesc tuturor pentru participare în numele tuturor colegilor mei și mulțumesc Antonio pentru organizarea conferinței. Sper că veți obține ceva concret de pe urma acesteia. Declarația Universală a Drepturilor Omului trebuie să fie un document uh, aplicat în mod activ în fiecare zi. Mulțumesc! Grazie, grazie, una giornata che non è ancora... Mulțumesc, dar încă nu s-a încheiat ziua, pentru că acum pregătim cel de-al doilea grup de discuții, dar în așteptarea acestui grup vom vedea niște mărturii, niște filme cu mărturii ale apărătorilor drepturilor omului. Mulțumim tuturor celor care au participat la acest grup de discuții. No effort for humanity is in vain. Seguiré levantando mi voz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 filmove, uh, idemo, izlazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje je opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko 10 godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo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 Antalya. Yeah. So, ladies and gentlemen, may I please ask you now to be. Uh... Doamnelor și domnilor, vă rog uh, să luați loc. Sunt David McAllister, sunt membru al Parlamentului European și prezidez Comisia de Afaceri Externe și am onoarea să coordonez cel de-al doilea grup de discuție care se uh, axează pe uh, drepturile omului la nivel global, regional și local. Probabil că uh, ați mai auzit uh, discutându-se despre acest lucru aici la Bruxelles. Uh, drepturile omului sunt o valoare esențială de bază a Uniunii Europene, așa cum este stipulat în articolul 2 din uh, Tratatul de la Lisabona. În Uniunea Europeană, mai ales la Parlamentul European, uh, am preluat rolul de a uh, celebra uh, această protecție a drepturilor omului. Um, facem acest lucru și prin intermediul premiului Sakharov, care a fost înființat acum 30 de ani. Avem 5 laureați ai premiului Sakharov, cărora li s-a oferit și premiul Nobel pentru pace, inclusiv în anul 2018, prin Nadia Morat și domnul Denis Mutweger. În calitate de președinte AFET, ne asumăm angajamentul de a proteja și a promova drepturile omului în interiorul Uniunii Europene și în afara uh, granițelor sale. Facem acest lucru prin delegațiile noastre, vizitele oficiale, prin uh, misiunile de observare a alegerilor și prin multe alte feluri. Uniunea Europeană uh, și-a propus să apere și să promoveze drepturile omului la nivel mondial, dar știm că trebuie uh, acționat în continuare. Trebuie să prevenim uh, mai bine uh, abuzurile și să ne luptăm mai mult pentru protecția și respectarea drepturilor omului, să ne asigurăm că toate schimbările care au loc nu sunt realizate în defavoarea drepturilor omului. Cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale pentru Drepturile Omului Um, este un moment important, uh, ne arată modul în care mm, ne angajăm pe această cale de promovare a drepturilor omului. Aștept cu nerăbdare să discutăm despre acest subiect uh, cu experți de la nivel mondial. Îi salut pe cei cinci oaspeți ai noștri care ne vor împărtăși experiențele lor cu privire la cum se promovează cel mai bine drepturile omului. Din uh, perspectiva lor, în această lume uh, plină de provocări, vom discuta despre posibile sinergii și consolidarea promovării drepturilor drepturilor omului la nivel internațional și regional prin mecanismele corespunzătoare. Toți uh, vorbitorii știu că ar trebui să uh, respecte cele 10 minute alocate ca timp de vorbire, iar primul uh, orator este domnul Torbjorn Jagland, secretar general al Consiliului Europei. Din păcate nu poate să fie alături de noi astăzi, cu toate acestea, el uh, se adresează nouă prin intermediul unui mesaj video. Urmează domnul Joel Hernandez Garcia, care este în stânga mea, este comisar al Uh, la Comisia Interamericană privind drepturile omului și vicepreședinte al uh, Comisiei Juridice uh, Interamericane. Apoi urmează domnul profesor Remi Ngoi Lumbu, comisar al Comisiei Africane privind drepturile omului. Al patrulea vorbitor va fi doamna Catarina Garapțate, director adjunct al OSCE pentru <clears throat> drepturile omului, apoi doamna Beata Rudolf, președinta Global Alliance of National Human Rights Institutions și membru în uh, bordul uh, rețelei europene a instituțiilor uh, naționale privind drepturile omului și uh, grupul de discuție va fi încheiat de profesor Pamela Palmeter, avocat și profesor la Ryerson University de la Toronto din Canada. Pentru a organiza și sesiunea de întrebări și răspunsuri, îi voi uh, ruga pe cei care doresc să ia cuvântul să completeze formularul care se află în dosarele din uh, fața lor, pe care pot să îl înmâneze ușierilor. Vom începe așadar cu mesajul video al lui Torbjörn Jagland. Pentru Parlamentul European, uh, acest moment este marcat uh, în mod corespunzător. Este vorba de cea de-a 70 -a aniversare a adoptării Declarației Universale a Drepturilor Omului. Declarația a fost uh, adoptată după cel de-al doilea război mondial și, pentru prima dată, s-a stabilit că drepturile fundamentale ar trebui să fie protejate la modul universal. La doi ani, Consiliul Europei a adoptat Convenția Europeană privind drepturile omului. Este vorba despre un sistem colectiv uh, unic care garantează prin lege drepturile care au fost specificate în Declarația Universală și care este implementat prin uh, intermediul uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului, care are sediul aici la Strasburg. Acea convenție, ca și alte tratate, au transformat Europa în bine drepturi egale pentru copii care sunt născuți în interiorul sau în afara căsătoriei, decriminalizarea relațiilor între persoane de același sex, abolirea pedepsei capitale în Europa. Toate aceste lucruri nu uh, s-au întâmplat uh, pur și simplu. Ele s-au întâmplat pentru că a existat o cultură a drepturilor omului care a fost uh, sprijinită de legislație. Astăzi suntem mândri să lucrăm cu parteneri multilaterali, inclusiv să avem o relație specială de parteneriat parteneriat cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană adesea folosește concluziile Consiliului Europei ca bază pentru acțiune în domenii de protecție a drepturilor omului, democrație și statul de drept. Consiliul Europei uh, implementează de asemenea multe proiecte care se bazează pe cooperarea și finanțarea Uniunii Europene. Împreună avansăm uh, și promovăm valori comune în teritoriul Uniunii Europene. În Europa de astăzi, creșterea naționalismului extrem și a populismului amenință uh, să submineze multilateralismul, iar instituțiile noastre și aceste valori comune atât de importante sunt în pericol. Așadar, haideți ca această săptămână a drepturilor omului să fie o ocazie nu numai să subliniem cooperarea între noi, Um, cooperarea cu guvernele și cu societatea civilă, dar să și spunem cu voce tare și cu mândrie ce am reușit să facem în domeniul drepturilor omului uh, în Uniunea Europeană și în statele membre. Acest progres trebuie să continue, nu, să facă, nu trebuie să facem pași înapoi. Vă doresc să aveți o conferință reușită și o săptămână a drepturilor omului cât se poate de productivă. Okay, that was Torbjörn Jagdans short video. Da, mulțumesc. că Acesta a fost scurtul mesaj video al domnului Iagland, iar acum are cuvântul domnul Joel Hernandez Garcia. Vă rog. Mulțumesc, domnule McAllister, dragi prieteni, dragi colegi uh, din prezidiu. Comisia Interamericană privitoare la drepturile omului este onorată să fie astăzi aici cu ocazia sărbătoririi cele de 70 aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Vă rog, uh, primiți uh, Uh, felicitări din partea Comisiei Interamericane pentru munca uh, Parlamentului European pentru a promova drepturile omului în Europa, dar și în lumea întreagă. Astăzi sărbătorim cea de-a 70 aniversare a Declarației Universale în uh, cele două Americi. De asemenea, sărbătorim anul acesta cea de-a 70 aniversare a înființării Organizației Statelor Americane și a adoptării Declarației Americane a Drepturilor și Obligațiilor Omului. Uh, în ultimii 70 de ani, sistemele universal și interamerican de protecție a drepturilor omului au funcționat în paralel. Iar acum uh, se consolidează reciproc. Sistemul nostru regional uh, mm, a fost alimentat de către normele și standardele ONU. Uh, sistemul american, interamerican de drepturile omului este produsul unei evoluții treptate a sistemului interamerican. Conferința de la Chapultepec e un moment crucial în uh, înființarea organizației acestei emisferice și a apariția unei agende a drepturilor omului. În pregătirea pentru conferința de la San Francisco, guvernul Mexicului a convocat uh, conferința interamericană la Chapultepec, uh, Ciudad de Mexico, din februarie-martie 1945. Scopul conferinței a fost Eh, o guvernanță a statelor americane mm, pentru a eh, participa Americile în comun la viitoarea organizație. Rezoluția 14 eh, vorbește despre protecția internațională a drepturilor esențiale ale omului și conferința a încredințat Comitetului Juridic Interamerican să mm, întocmească un proiect de declarație a drepturilor și obligațiilor internaționale ale omului care ar trebui adoptat în forma unei convenții. Eh, Conferințele interamericane mai târziu au adoptat declarația americană și de, a, Convenția Americană a Drepturilor Omului. Sistemul interamerican a intrat într-o revoluție rapidă la finalul și de război mondial după ce ONU a devenit operațională. 21 de state americane s-au întâlnit în Bogotá, în Columbia, în aprilie 1948 și au adoptat Carta Organizației Statelor Americane, Tratatul American al Soluțiilor pentru Pacific și Declarația Americană a Drepturilor și Obligațiilor Omului. Declarația Americană adoptată uh, câteva luni înaintea Declarației Universale a Drepturilor Omului sublinia angajamentul regiunii față de protecția internațională a drepturilor omului și codifica un catalog de bază a drepturilor civile, politice și economice. În același timp, declarația americană conținea un set de obligații pentru fiecare persoană. Declarația americană e deosebită de doctrina prin care statul acordă dreptul cetățenilor săi și adoptă doctrina dreptului natural prin care drepturile sunt inerente ființei umane. Primul alineat uh, uh, din preambul spune toți oamenii sunt născuți uh, liberi și egali în demnitate și în drepturi și sunt înzestrați de natură cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte ca fiind frați. Așadar, statele americane au recunoscut că atunci când statul legiuiește în acest domeniu, nu creează și nici nu acordă drepturi, ci doar recunoaște drepturile care există independent de existența unui stat. Ideea unui instrument obligatoriu de putere juridic s-a reluat la cea de-a cincea reuniune a ministrilor de afaceri externe din Santiago de Chile în august 1959. Ministrii au adoptat o rezoluție din două părți. În prima parte au încredințat Consiliul de Juriști Interamerican datoria de a întocmi o convenție de drepturilor omului pentru instituții pe de altă parte, au adoptat înființarea Comisiei Interamericane a Drepturilor Omului uh, pentru a atinge scopurile viitoare convenții. Elaborarea Convenției Americane a durat 10 ani. Procesul a fost stopat uh, atunci când Convenția Internațională a Drepturilor Civile și Politice și Convenția Internațională a Drepturilor Economico-Sociale și Culturale au fost adoptate în decembrie 1966, fiind negociate în cadrul ONU. Organizația Statelor Americane a examinat compatibilitatea între instrumentele universale și cel hemisferic, con, conchizând că Convenția Americană trebuie să abordeze subiectul din perspectivă regională. Apoi, Conferința Specializată Interamericană a Drepturilor uh, Omului, care a avut loc în San Jose, Costa Rica, a adoptat Convenția Americană pe 22 noiembrie 1969. Pactul de la San Jose a intrat în vigoare pe 18 iulie 1978 cu 11 ratificații uh, uh, necesare pentru intrarea în vigoare. În prima parte, Convenția Americană stabilește datoriile statelor și drepturile persoanelor. În partea a doua, Convenția Americană stabilește mijloacele de protecție. Comisia Interamericană și Curtea Interamericană competente să judece cazuri legate de respectarea angajamentelor asumate de către statele părți la Convenție. Sistemul Interamerican al Drepturilor Omului este deci compus din două organisme, Comisia Interamericană și Curtea Interamericană a Drepturilor Omului. Comisia este organismul principal al organizațiilor statelor americane, pe când Curtea este un uh, organism uh, stabilit prin tratat ca parte a cadrului institu- instituțional al Convenției Americane. Sistemul interamerican a fost inspirat de sistemul european, însă americile au păstrat mecanismul cu două instituții. Comisia se ocupă de cazuri de primă instanță. Dacă încălcările nu uh, sunt uh, uh, reparate la acel nivel, Comisia poate aduce statul respectiv în fața curții. Deciziile curții sunt finale, neapelabile și obligatorii. Mandatul Comisiei izvorește din Declarația Americană, Convenția Americană și alte tratate pe drepturile omului interamericane. Comisia lucrează pe baza trei piloni. Sistemul de cazuri și petiții, monitorizarea situației drepturilor omului în Americi și programul de cooperare tehnică. Mandatul său este unic, este un organism compus din șapte comisari și asistat de un secretariat executiv uh, care are competențe uh, asupra celor 35 de state membre și raportorii, prin, prin rapoartele sale, protejează drepturile femeilor, migranților, copilor, apărătorilor drepturilor omului, persoanelor LGBTI, Uh, în plus, Comisia are doi raportori speciali, unul pentru libertatea cuvântului și al doilea pentru drepturi socioeconomice, culturale, de mediu. Prin sistemul de cazuri și petiții, prin jurisprudența sa, are un rol aproape uh, judecătoresc. Uh, ia măsuri precauționare pentru a proteja viața și integritatea persoanelor în pericol. În plus, uh, se ocupă cu plângeri de încălcare drepturilor omului, protejate de instrumente care sunt sursa mandatului Comisiei. Comisia, de asemenea, are putere conciliatorii pentru a soluționa cazuri pe cale amiabilă. Competența Comisiei Relațiune Persoană include cazuri supuse atenției sale de orice persoană, grup de persoane sau ONG, eh, recunoscută juridic în unul sau mai multe din cele 35 de state membre. Dar eh, statele Convenției interamericane au dreptul de a uh, sesiza curtea cu cazuri. Curtea are jurisdicție de a se ocupa de cazuri doar dacă comisia și-a epuizat activitatea quasi juridică. De aceea accesul la curte depinde de decizie luată de comisie în ce privește admisibilitatea cazului și decizia sa dacă e cazul să se recurgă la competența cursii. Curtea are uh, rol contencios și, uh, și de consiliere. În cazul de contencios, Curtea decide în legătură cu responsabilitatea statelor pentru încălcări ale dreptului și, uh, drepturilor și obligațiilor de drept internațional, apoi răspunde întrebărilor adresate de statele membre sau organismele organizației în ce privește compatibilitatea normelor interne cu Convenția Americană sau interpretarea convenției sau alte instrumente interamericane. La ora actuală, curtea are un total de 24 de opinii juridice pe chestiuni diverse. Instrumentele interamericane și interpretarea de către comisie și de către curte au dezvoltat standarde de obligații în legătură cu drepturile omului ale statelor membre, mm, deși practica statelor e un element uh, care contează în crearea de reguli a dreptului internațional, dreptul interamerican a drepturilor omului uh, a fost fondat pe deciziile Comisiei și Curții, dincolo de interpretarea literală a normelor pe care trebuie să le respecte statele. Comisia și Curtea au adoptat o interpretare uh, evolutivă când dezvoltă principiile drepturilor omului înscrise în instrumentele fondatoare. Astfel, curtea a scris că interpretarea trebuie să țină cont de schimbările în timp și de condițiile actuale. De asemenea, a notat că interpretarea altor norme internaționale nu poate fi utilizată pentru a, restric, pentru a restrânge uh, exercitarea unui drept. În plus, interpretarea trebuie să contribuie la cea mai favorabilă aplicare a prevederii uh, care trebuie interpretată. Uh, în 70 de ani Americile au reușit să se doteze cu un sistem robust de protecție și promovarea drepturilor omului. Uh, în respectarea mandatelor lor, Comisia și Curtea au ca referință Declarația Universală, convențiile și setul de reguli dezvoltate, de uh, tratate și procedurile speciale care au fost sursa de drept în multe din deciziile luate o cooperare mai permanentă între Comisie și sistemul ONU a fost stabilită prin adoptarea unei declarații comune între Comisarul ONU pentru Drepturile Omului și Comisia Interamericană în noiembrie 2014. În spiritul solidarității, Comisia Interamericană a înființat și un mecanism de cooperare cu Comisia în legătură cu drepturile omului pentru a promova schimbul de experiență și dezvoltarea de activități comune. La ora actuală, Comisia Interamericană, împreună cu Parlamentul European, reamintesc forța și valabilitatea declarației universale, cum sunt ele stabilite în preambulurile atât ale cartei ONU și declarației universale. Statele americane și-au reafirmat credința în drepturile de bază ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane și drepturile egale ale bărbaților și femeilor și uh, sunt hotărâte să promoveze progresul social și standarde mai bune de viață și de libertate. Thank you, Professor Garcia. Mulțumesc, domnule profesor Garcia. Și acum de la America trecem la Africa. Aveți cuvântul, uh, domnule Lumbu. Bonsoir à tous. Bună seara tuturor. Doresc uh, să mulțumesc mai întâi organizatorilor acestui dialog la nivel înalt, la care a fost reprezentată și Comisia Africană pentru Drepturile Omului și ale Popoarelor, pe care o reprezint aici în hemiciclul Parlamentului European în calitate de comisar și raportor special pentru apărarea drepturilor omului. Și doresc să-l felicit pe domnul Tajani, președintele Parlamentului European, precum și pe domnul Stavros Lambrinidis. Amintesc că Uniunea Africană a organizat, cu ocazia celei de-a 63-a uh, sesiunea sa, uh, și uh, evenimente legate de declarația drepturilor omului, atât prin forumul ONG-urilor pe care îl organizăm înainte de sesiunile noastre și în sesiunea însăși a Comisiei Africane. Înainte de a începe, doresc să aduc omagiu uh, um, activității unor ONG-uri care au participat la redactarea declarației, dar și câtorva persoane care au creat istoria nașterii acesteia, cum ar fi René Cassin din Franța, uh, Chang din China, Fernand de Hus pentru Belgia, Santa Cruz pentru Chile, uh, Charles Malik pentru Liban, doamna uh, Roosevelt pentru Statele Unite și John Humphrey pentru Canada ca și în cazul altor evenimente, comemorarea 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului ne oferă ocazia să facem un bilanț în legătură cu um, realizări și eșecuri și să ne vedem cum putem apăra drepturile omului în viitor. Este ocazia de a aminti valorile din Declarația Universală a Drepturilor Omului și să ne reafirmăm atașamentul față de principiile pe care le exprimă. Participarea Africii la elaborarea sa a fost limitată, având în vedere contextul politic al uh, momentului, dar Africa și instituțiile sale acordă multă importanță declarației pentru drepturile omului. Atunci, doar trei țări africane au participat la pregătirea textului adoptat în 1948. Liberia a votat pentru între cele 48 de țări care au votat pentru. Uniunea Sud-Africană, Africa de Sud astăzi s-a abținut și Egiptul a emis rezerve din considerații filozofice. Mai trebuie să amintim faptul că niciun stat nu a votat împotrivă și astăzi în Africa considerăm această declarație ca fiind, principala sau prima exprimare a drepturilor și libertăților tuturor oamenilor. Influența sa morală, filozofică și juridică uh, s-a simțit pe toate continentele. Așa cum se spune în text, Declarația pentru Drepturile Omului este idealul comun de atins de toate popoarele și națiunile pentru ca persoanele și toate organele societății să dezvolte respectarea drepturilor și libertăților și de asigura recunoașterea și aplicarea acestora în mod universal și efectiv. După crearea Organizației Unității Africane, astăzi Uniunea Africană, 17 ani mai târziu, statele africane s-au reafirmat aderarea la Declarația Universală a Drepturilor Omului, convinse că, că aceasta le oferea o bază solidă pentru o cooperare fructuoasă și favoriza cooperarea internațională în domeniul drepturilor omului. Carta Africană a Drepturilor Omului și Popoarelor, adoptată în 1981, va fi concepută ca exprimarea voinței statelor africane de a contribui la universalitatea drepturilor omului cu specificitățile culturale africane și am dorit să identificăm patru elemente esențiale pe care le vom rezuma aici. Întâi, Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost o sursă importantă de inspirație pentru cei care au redactat Carta Africană. Apoi, uh, Carta Africană a consolidat conținutul anumitor prevederi din Declarația Universală a Drepturilor Omului și le-a pus în context în Africa. Apoi, există o cooperare bogată um, între mecanismele africane pentru drepturile omului și cele ale ONU, care este o exigență afirmată deja de Declarația Universală. În fine, Declarația Universală a Drepturilor Omului, în părțile sale respinse, a pus bazele dezbaterii încă prezente azi în Africa în legătură cu posibilitatea uh, de a se răspunde în justiție pentru încălcările drepturilor omului și deci protecția drepturilor omului, un mandat care este al Comisiei Africane pentru Drepturile Omului și ale Popoarelor. Deci, Declarația Drepturilor Omului uh, este sursă de inspirație pentru Carta Africană. Este o adevărată matriță de referință și prima sursă de inspirație pentru Carta Africană. Declarația Universală a Drepturilor Omului, ca și Carta Africană, este un document de compromis um, și conținutul acestea a trebuit să reunească considerații politice foarte diverse. Subliniem faptul că, în general, conținutul dispozițiilor declarației universale este mai elaborat și deci mai precis decât cel al uh, cartei africane, care este uneori vagă și deseori există clauze care restrâng drepturile și libertățile. Mai trebuie să amintim faptul că cartea africană a fost elaborată atunci când existau partide unice în Africa, care ignorau principiile esențiale și regulile statului de drept? Multe dintre dispozițiile cartei africane sunt rescrieri sau adaptări ale dispozițiilor din Declarația Universală pentru Drepturile Omului. De exemplu, articolul 2 al cartei reia aliniatul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului articolul 3 al cartei mm, este res, rescrie articolul 7 al Declarației Universale, după cum puteți constata. Și același lucru este valabil și pentru celelalte articole, deci practic s-au rescris sau s-a readaptat uh, Declarația Universală în uh, această carte africană. Apoi, um, Carta Africană preia spiritul Declarației Universale. Uh, René Cassin a comparat edificiul drepturilor omului al ONU unui triptic um, în care o parte era Declarația Universală și celelalte părți erau tratatele pentru drepturile omului și punerea în aplicare acestor instrumente juridice. Carta africană poate fi considerată o contribuție importantă la deschiderea spre universalitatea juridică în domeniul drepturilor omului și uh, exprimă modul în care este acest domeniu perceput în Africa. Apoi există o cooperare între mecanismele ONU și cele africane în domeniul drepturilor omului. Aceasta este necesară din două motive principale. Mai întâi, statele care au semnat cartea s-au angajat să asigure cooperarea cu ONU, respectul universal și efectiv al drepturilor omului și a libertăților fundamentale uh, și apoi creativitatea uh, ființei umane a deschis un nou în, um, domeniu al drepturilor omului, mediul, patrimoniul generic, uh, genetic, dezvoltarea comunicării um, pe cale electronică Uh, noi domenii de colaborare. Ne putem întreba care este impactul asupra protecției drepturilor omului atunci când se folosesc dronele pentru a lupta împotriva teroriștilor în Niger, Nigeria sau Mali sau cum putem defini dreptul la libertatea de exprimare și de comunicare respectarea uh, creațiilor intelectuale și a vieții private pe internet. O ultimă idee este faptul că Declarația Universală a Drepturilor Omului a reprezentat o sursă de inspirație fundamentală pentru aplicarea drepturilor omului în Africa. Carta africană uh, la Curții și Comisia Africane pentru Drepturile Omului și ale Popoarelor misiunea de a asigura protecția drepturilor omului în Africa. Drepturile care trebuie protejate se inspiră din cele din Declarația Universală. Dezbaterea privind protecția drepturilor din această declarație se regăsească și lucrările pregătitoare ale acestui instrument și în părțile sale respinse. Putem trage trei concluzii. Prima este că în primul proiect de declarație universală figura un articol 20 care consacra principiul petiției sau comunicării. Până astăzi, în Africa, lucrăm pe baza acestui principiu. A doua lecție este că exista și un proiect de articol respins formulat de René Cassin, care organiza un sistem de recurs judiciar sau administrativ. Și în Africa continuăm să folosim și acest principiu. În fine, ultima lecție este că exista uh, în partea, o altă parte respinsă a declarației, o dispoziție care cerea ca statele uh, să aibă convenții suplimentare pentru a pune în aplicare uh, prevederile declarației universale. Acestea au fost respinse, dar n-am reușit să facem nimic mai bun de atunci și aceasta este singura cale pentru a aplica drepturile omului în Uniunea Africană, în Consiliul Europei, în uh, Uniunea Europeană, în Statele Unite, la OCDE și așa mai departe. Vă mulțumesc! Thank you, Professor Lumbu, for this. Uh, Vă mulțumesc, domnule Lumbu, că ne-ați prezentat perspectiva africană. Acum dau cuvântul Catarina Igarda Catse. Aveți cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Biroul nostru este de asemenea onorat să fie parte din această aniversare atât de importantă. Astăzi însă nu doresc să vorbesc despre biroul nostru, despre activitatea sa, ci aș vrea să mă concentrez uh, pe o altă întrebare care a fost adresată în cadrul acestui uh, panel. Cum uh, reușim să ajungem la secțiuni mai largi ale societății cu privire la promovarea drepturilor omului și aș vrea să vorbim despre percepția drepturilor omului și de ce trebuie să acordăm acestui lucru atenție. Și acest lucru nu numai pentru că sunt psiholog de formație, ci pentru că cred că acesta este un aspect uh, foarte important pentru toate organizațiile regionale și internaționale. Ceea ce contează este ceea ce spunem oamenilor cu privire la drepturile universale fundamentale. Este însă uh, important și ceea ce ascultă, ceea ce aud și înțeleg. Așadar, doresc să vă vorbesc despre ceea ce s-a menționat deja, și anume nevoia de a da o față umană um, drepturilor omului universale acea, uh, acel faimos citat din Declarația Universală a lui Eleanor Roosevelt, care a fost menționat uh, frecvent, nu voi uh, cita și eu uh, aceste cuvinte, dar voi spune că aceste uh, drepturi nu au niciun sens dacă nu uh, capătă sens pentru fiecare individ în parte în înțelesul propriu. Și avem o cercetare care confirmă acest lucru, un studiu din Regatul Unit care a studiat percepția uh, cu privire la drepturile omului și a fost vorba despre un grup de 40 de persoane care au avut uh, atitudini conflictuale. Și aveau aceste atitudini pentru că nu înțelegeau cum uh, drepturile fundamentale universale au o legătură cu viețile lor personale, dar odată ce conexiunea a fost făcută, s-au transformat în susținători ai drepturilor omului. De asemenea, mai avem un studiu, de fapt sunt mai multe studii în um, psihologia politică care arată că oamenilor le pasă de indivizi, dar că nu sunt uh, empatici cu privire la aspectele care sunt prezentate într-un jargon abstract sau în cifre mari. Cu cât sunt cifrele mai mari, cu atât uh, este mai puțin probabil ca oamenii să fie empatici și să simtă compasiune. Și uh, această diferență se constată și dacă cifrele cresc de la 1 la 2. Vorbim aici despre uh, acest efect uh, psihologic. Noi, în calitate de organizații regionale, observăm aceste lucruri pentru că trebuie să ne îmbunătățim activitatea și, într-adevăr, acest lucru a fost menționat și înainte. Trebuie să explicăm mai bine de ce standardele legale privind drepturile omului și convențiile internaționale sunt importante și valoroase pentru fiecare persoană în parte, ce înseamnă ele și cum putem să le conectăm la poveștile oamenilor de zi cu zi, lucruri de care oamenilor le pasă. Pentru că, cu siguranță, trebuie să ne oprim în a utiliza un limbaj hermetic. Vă voi da un exemplu dintr-un document uh, actual actual al unei organizații actuale. Knowledge sharing and engage stakeholders in inclusive action for women's rights. End of Acesta a fost citatul. Dacă acest lucru vă entuziasmează referitor la faptul că femeile se bucură acum de mai multe posibilități și de mai multă egalitate. Vă felicit că ați reușit să înțelegeți acest lucru. Trebuie să fim cu adevărat atenți și să folosim uh, cifre mari, uh, dar doar în sensul milioane expuse la rasism. Nu putem să ne um, așteptăm ca lumea să fie empatică dacă folosim astfel de cifre mari. De asemenea, supra-specializarea drepturilor omului și acesta este un risc. S-a menționat deja că atunci când vorbim despre drepturile omului, singura, singurul factor care ar trebui să fie unul important și care ar trebui să conteze este să fii uman, pentru că universalitatea înseamnă că toți oamenii sunt îndreptățiți să beneficieze de toate drepturile modul în care formulăm mesajele pe care le transmitem adesea se referă la drepturile femeilor, ale minorităților, ale migranților, ca și cum ar fi diferiți de uh, non-femei, neminorități, nemigranți. Uh, și în felul acesta uh, protejăm grupuri vulnerabile și este important acest lucru și sigur că trebuie să depunem eforturi continue în acest sens. Dar atunci când ne uh, transmitem mesajele într-o manieră specializată, când ne uh, referim la grupuri țintă, transmitem percepția că drepturile omului de acestea beneficiază doar anumite persoane. Și uh, se spune că ne pasă numai de uh, cetățeni Roma și migranți, că nu ne pasă de toată lumea. De asemenea, ne specializăm uh, mesajul cu privire la anumite drepturi. Drepturi la participare civică și socială, la uh, religie sau credință, dar nu le punem într-un context de universalitate și creăm o percepție referitor la faptul că aceste drepturi sunt separate de toate celelalte și că drepturile omului pot fi selective. Cei care atacă cadrul uh, drepturilor omului se pot folosi de aceste uh, deficite. Pot uh, folosi vocea majorității și prezintă drepturile omului ca fiind un obstacol în apărarea acestei majorității împotriva unor posibile amenințări care vin din partea anumitor grupuri minoritare se uh, creează percepția că anumite grupuri sunt mai importante decât altele și că drepturile omului sunt uh, selective, că drepturile omului pot fi compromise pentru că drepturile, uh, în timp ce drepturile mele personale vor fi asigurate. În al treilea rând, confirmarea negativă și mm, această um, diferență pe care o creăm. Auzim tot felul de povești cu privire la progresul care s-a înregistrat în uh, domeniul drepturilor omului și, într-adevăr, este nevoie de eforturi consolidate în acest domeniu. Cei care cunosc uh, cercetările uh, Dr. Rosling, știu că majoritatea oamenilor, studenți, academicieni, jurnaliști și lideri de la nivel global, cei care participă la forumul de la Davos, pornesc de la premisa unor uh, schimbări negative în ceea ce privește schimbările globale. Ei uh, au o percepție negativă referitoare la aceste lucruri pentru că uh, au preluat această percepție din educație, din familie, din mediul în care trăiesc. Aceste lucruri uh, această opinie este creată și de mass media care adesea exagerează. Știm de asemenea că dacă le prezentăm dovezi, uh, prezentăm dovezi care confirmă opinia cuiva, atunci uh, opinia respectivă va fi consolidată. Dar, contraintuitiv, același lucru se întâmplă dacă prezinți contraargumente. Opinia respectivă se confirmă. Deci, um, în felul acesta, um, creăm aceste tipuri de prejudecăți din păcate, oamenii își vor aminti mitul și nu argumentul uh, folosit. Mesajele care sunt transmise adesea um, sunt, de fapt, prejudecăți negative. În fine, numai pentru că le oferim oamenilor argumente logice și date clare, asta nu înseamnă că oamenii își vor schimba comportamentul. Acesta este o declarație pe care o facem adesea. Un factor fundamental care influențează uh, comportamentul oamenilor sunt valorile în care cred. Cercetările ne arată care sunt valorile care sunt importante pentru noi, pentru noi și care sunt simbolurile care ne pot mobiliza mai bine. Și uh, ce uh, îndepărtează, de fapt, sprijinul de care am putea beneficia organizațiile internaționale și regionale adesea acționează ca și cum psihologia cognitivă nu ne-ar fi învățat nimic. Ne concentrăm cel mai mult pe partea negativă și uh, vorbim adesea despre încălcarea drepturilor omului și provocările uh, în domeniul protecției drepturilor omului. Sigur că acestea există și sunt reale și trebuie să le menționăm cu claritate, dar trebuie să fim la fel de clar și în ceea ce privește exemplele bune de progres și exemplele bune cu privire la protejarea drepturilor fundamentale. Un exemplu, în um, schimbul de focuri de la Pittsburgh, uh, cei de la organizații au fost cât se poate de clar și au condamnat acest act uh, îngrozitor. La două zile, comunitatea de musulmani din Pittsburgh uh, a strâns peste 100.000 de dolari pentru a sprijini victimele uh, acestui uh, eveniment. Acesta este un exemplu de grijă și solidaritate care, de fapt, uh, stă la baza Declarației uh, Universale a Drepturilor Omului. Noi trebuie să arătăm solidaritate și că ne pasă. Atunci când uh, alegem în special un limbaj negativ atunci când vorbim despre drepturile universale ale omului, creăm percepția că drepturile universale de fapt înseamnă probleme. În loc să răspundem la nevoile oamenilor pentru mai multă siguranță și să le dăm speranță, le întărim temerile și uh, este clar că ei se simt uh, speriați. Și dacă se întâmplă așa, um, sigur că um, le oferim uh, uh, un teren um, fertil populiștilor care se folosesc de această, uh, de această percepție. Nimeni nu va acorda atenție celor care fac acest lucru, iar drepturile omului uh, vor fi percepute ca niște drepturi care nu uh, duc la nimic bun, ci mai degrabă generează cinism și lipsă de acțiune. În fine, ultimul punct se referă la uh, la camerele uh, acestea care oferă ecou, rezonanță. Uh, Um, cu cât vom încerca să rămânem mai mult în zona noastră de confort, nu vom reuși să venim cu rezultate. Trebuie să ieșim din zona de confort. Mereu uh, lucrăm cu aceleași ONG-uri, cu instituții academice, cu experți. Știți foarte bine că OSCE-ul este numit uh, biroul pentru seminarii și conferințe în Europa. Poate vă vine să râdeți, însă, dar credem, însă noi credem că este un, um, un lucru trist și că ar trebui să fie un uh, semnal de alarmă. De asemenea, trebuie să nu ne mai concentrăm numai pe promovarea organizațiilor noastre, ci ar trebui să creăm și să împărtășim o viziune comună a drepturilor omului. A existat un studiu care s-a chemat Arhitectura limbajului și acesta a arătat că chiar dacă folosim cuvintele cheie cele mai importante, angajament, dialog, consultare, în medie 80% din resurse, organiza, uh, resursele pe care le folosesc organizațiile Uh, se referă de fapt la distribuirea uh, informațiilor și la organizația în sine. Aș vrea să închei venind cu o propunere. Ce s-ar întâmpla dacă anul viitor, deci în 2019, în loc de organizarea altei conferințe sau a altor seminarii, fiecare dintre mecanismele noastre regionale și organizațiile internaționale ar uh, investi resurse și ar aduna bani pentru ai investi în rezultate mai bune, mesaje mai bine transmise, acceptate la modul general și care să aibă o componentă de universalitate. Mulțumesc! Thank you, Ms. Mulțumim, uh, doamnă Garat Hable, pentru cuvintele astea foarte clare, iar acum dau cuvântul uh, concetățencei mele din Germania, doamna profesor Beate Rudolf, vă rog. Excellencies! Mulțumesc, domnilor și domnilor, stimați colegi, îmi face o mare plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a sărbători cea de 60, 70 aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului. S-au făcut multe progrese de la adoptarea declarației în 1948, dar vedem acum și pași înapoi în situația drepturilor omului și cadrul de protecție internațional voi, eh, vă voi vorbi despre modul în care instituțiile naționale ale drepturilor omului eh, susțin caracterul universal și pune în aplicare a obligațiilor în domeniul drepturilor omului internaționale și eh, asigură și situația locală a drepturilor omului în linie cu valorile europene, ca drepturile omului să fie realizate pentru toți. Acum 70 de ani, după două războaie mondiale devastatoare, comunitatea internațională a recunoscut în Declarația Universală că libertatea, dreptatea, pacea și dezvoltarea uh, pot fi posibile doar prin respectarea drepturilor omului, care au o natură universală și sunt inalienabile în următoarele uh, decade, prin adoptarea unor tratate obligatorii în domeniul drepturilor omului, uh, s-a constituit un standard comun de realizări uh, cu drepturi și valori universale. Acum 25 de ani s-a desfășurat conferința mondială de la Viena despre drepturile omului și a recunoscut că trebuie făcute multe eforturi ca drepturile omului să devină realitate. În acest scop, statele și-au luat angajamentul să-și consolideze uh, aparatul intern de punere în aplicare și mecanismele de responsabilitate și au făcut apel la fiecare stat să înființeze o instituție pentru drepturile omului pentru a monitoriza, raporta și consilia nivelul de punere în aplicare a drepturilor omului la nivel național și să promoveze o cultură a drepturilor omului. Aceste instituții monitorizează situația drepturilor omului în fiecare țară, raportează către parlamente și către public, anchetează situațiile de încălcare a drepturilor omului, sesizează instanțele interne și internaționale dacă sunt încălcarea drepturilor omului și multe instituții se pot ocupa cu plânge, de plângeri individuale. De exemplu, Institutul din Filipine a făcut o anchetă mm, în legătură cu asasinatele de acolo și a strâns probe pentru o procedură în justiție. Deci uh, sunt mecanisme de monitorizare și responsabilizare pentru a preîntâmpina încălcările drepturilor omului. Uh, Standardul recunoscut internațional pentru instituțiile drepturilor omului îl reprezintă principiile de la Paris, uh, adoptate de adunarea generală la ONU acum 25 de ani. Astăzi, existența principiilor de la Paris uh, și instituțiilor care se bazează pe ele sunt un indicator al obiectivului 16 a agendei pentru dezvoltarea durabilă pentru 2030. Instituțiile de omului sunt uh, organisme de stat independente de guvern cu mandat de a promova și proteja drepturile omului Eh, sunt acreditate odată la 5 ani, făcându-se referire la principiile de la Paris, pentru a li se asigura independența, pluralismul, eh, responsabilitatea și caracterul eficient. Împreună formează Alianța Globală a Instituțiilor pentru Drepturile Omului Naționale, organism constituit din patru rețele regionale în Africa, în Americi, Asia, Pacific și Europa aceste instituții sunt o punte între domeniile naționale și internaționale. Aplică standarde internaționale de drepturilor omului, dar fundamental sunt actori de nivel național care cunosc cel mai bine contextul local. Ajutând la punerea în aplicare drepturilor omului, ei, ele contribuie la activitatea de prevenție. Multe instituții au mecanisme de alertă timpurie prin metode inovative Eh, de exemplu, în Kenya s-au identificat eh, puncte de conflict potențial pe durata unei campanii electorale și au primit informații instituțiile de la populațiile locale prin mesaje pe telefon ca să poată acționa cât mai rapid. Instituțiile acestea de asemenea raportează uh, unor uh, organisme internaționale și permit acțiune rapidă și uh, trăgând la răspundere guvernele. În plus, uh, aceste instituții contribuie la cadrul internațional al drepturilor omului, de exemplu, rețeaua uh, europeană a instituțiilor pentru Apărarea Drepturilor Omului uh, uh, are un observator, are statut de observator permanent la Consiliul Europei pentru drepturile omului și ajută Consiliul Europei să acționeze eficient în Americi. Instituțiile au sesizat în comun Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului în situații de încălcare și de amenințare de drepturile omului. Rețeaua africană a instituțiilor a dezvoltat orientări pentru a monitoriza implementarea recomandărilor Comisiei Africane și sentințele Tribunalului African pentru Drepturile Omului. În Pacific și Asia nu există un cadru regional, dar instituțiile cooperează în mod extins cu Comisia Interguvernamentală ASEAN pentru drepturile omului. Doamnelor și domnilor, aceste instituții au un rol important de jucat uh, pentru a se adresa publicului cât mai larg în chestiuni importante de drepturile omului. Cu ocazia aceasta, cei, cele de 70 aniversări uh, a declarației, vedem că se fac pași înapoi în situația drepturilor omului, crește populismul, regimurile autoritarianiste, autoritare, mă scuzați, care Ehm, se opun drepturilor omului, atât eh, intern cât și la ONU. Eh, sistemul eh, de drepturile omului, de drepturile omului interamerican este în pericol, Consiliul Europei vede că există pericole, standardele internaționale sunt puse sub semnul întrebării, funcția de supraveghere a instanțelor regionale este pusă sub semnul întrebării instituțiile pentru drepturile omului pot ajuta să soluționăm problema asta. Ele sunt o parte integrantă a dreptului internațional și trebuie să aplice standarde internaționale, dar sunt și instanțe naționale care pot acționa, contribuind astfel la îmbunătățirea situației drepturilor omului la nivel local, susținând aplicarea normelor universale în contexte diferite la nivel național și cu educație pentru drepturile omului. Eh, instituțiile drepturilor omului eh, acționează în mod intern, conlucrând cu actorii de stat, cu societatea civilă, cu apărătorii, de, apărătorii drepturilor omului eh, și declarația recentă de la Marrakesh Alianței Globale a Instituțiilor pentru Apărarea Drepturilor Omului Um, a emis orientări pentru a proteja spațiul democratic uh, în fiecare țară și să, pentru a susține apărătorii de omului. E vorba de o acțiune de prevenire și de alertă rapidă. Uh, planul de acțiune a Consiliului Director al Rețelei Europene a Institutului pentru Apărarea Drepturilor Omului a fost uh, publicat acum câteva zile. Îl găsiți la ieșirea din sală, astfel încât puteți vedea cum se susține acțiunea apărătorilor drepturilor omului în Europa. Eh, instituțiile acestea sunt parteneri natural ca să ajute Uniunea Europeană să-și îndeplinească angajamentele pentru protecția drepturilor omului. Eh, instituțiile din statele membre, suportate de NHRI, eh, fac eforturi pentru a se pune în aplicare Carta UE. În țări terțe, ele furnizează informații de la fața locului către delegațiile UE, participă la dialoguri pentru drepturile omului, rapoarte de progres, au proiecte comune la nivel local și conlucrează cu Uniunea Europeană. Uh, Practic, instituțiile pentru apărarea drepturilor omului sunt actori credibili în aparatul de stat și uh, sunt un spațiu pentru dialog deschis și acționează independent pentru apărarea drepturilor omului în uh, competențelor naționale. Rolul important al acestor instituții a fost recunoscut în planul de acțiune pentru drepturile omului și democrație, care pune pe prim plan cooperarea cu instituțiile pentru apărarea drepturilor omului. UE susține înființarea instituțiilor acestora și respectarea principiilor de la Paris, inclusiv în situația când instituțiile pentru drepturile omului sunt amenințate, de exemplu, la ora actuală în Filipine sau Sierra Leone. Dincolo de susținere politică, Uniunea Europeană susține GANRI și rețelele sale regionale pentru a construi capacitatea și schimbul de informații pentru instituțiile drepturilor omului, inclusiv prin implicarea ENRI. Însă relația dintre UE și instituțiile drepturilor omului ar putea fi mai puternică pentru ca punerea în aplicare a drepturilor omului să fie o realitate pentru toți. Participarea instituțiilor uh, ar putea fi mai instituționalizată, cu o abordare mai coerentă Ehm, printr-o revizuire, o trecere în revistă universală periodică la nivelul ONU și eh, ca să ne asigurăm că progresele făcute nu sunt pierdute, așteptăm ca nouul plan de acțiune să includă și instituțiile de omului și cadrul financiar multianual să recunoască aceste instituții ca parteneri esențiali ca să susțină valorile europene, inclusiv statul de drept, drepturile omului, spațiul democratic. Doamnelor și domnilor, prin uh, conlucrare, uh, instituțiile drepturilor omului, societatea civilă, Uniunea Europeană pot susține mecanismele regionale și internaționale ale drepturilor omului și pune în aplicare la nivel uh, național a standardelor universale ale drepturilor omului, așa cum prevedea acum 70 de ani de zile Declarația Universală. Acționând în comun, putem face ca acest sistem multilateral să devină o realitate cu participare locală a tuturor actorilor implicați și să susținem uh, uh, niște cadre regionale eficiente și puternice. Ganieri și toate instituțiile pentru apărarea drepturilor omului sunt gata să colocheze cu dumneavoastră ca fiecare ființă umană să se bucure de drepturile sale pretutinde în lumea noastră unită de valori și drepturi universale. Mulțumesc pentru atenție! Vielen Dank, Frau Professor Rudolf. Mulțumesc, doamna profesor Rudolf. Și acum trecem la ultimul vorbitor, doamna Palmeter de la, din Toronto, Canada. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Quay Nindeluizi Pam Palmeter. I'm from the Sovereign Sunt uh, Pam Poveltăr și uh, fac parte din națiunea suverană Mi'kmaq uh, din teritoriul necedat Mikawaki în Canada. Este onoare pentru mine să fiu alăci, aici alături de președintele subcomisiei pentru drepturile omului, domnul Panțeri. Mulțumesc uh, pentru invitație, este onoare deosebită și mulțumesc că ați ieșit din zona dumneavoastră de conform și ați permis unei femei indigene să-și prezinte perspectiva legată de importanța drepturilor omului și într-un context global. Uneori ne concentrăm foarte mult pe progresele făcute și ne bucurăm de legile și politicile pe care le-am votat, uh, în care ne oferă un confort. Uneori ne relaxăm grație acestui conform uh, și devenim mai puțin vigilenți în legătură cu ce se întâmplă altor oameni în lume. Este o tendință naturală să auzim, să dorim să auzim ce e bine și uh, să întoarcem privirea de la lucrurile dificile, dar trebuie să înțelegem că mesajele apărătorilor drepturilor omului în lume și mai ales ale popoarelor indigene nu se adresează doar guvernelor și organizațiilor și nu doresc doar să-i convingă pe cei care nu doresc să ne sprijine, să ne sprijine. Aceste mesaje au și un alt aspect, ce anume doresc să informeze și să mobilizeze popoarele indigene, să arate drumul pentru apărarea drepturilor popoarelor indigene și să ofere comunităților noastre speranță în fiecare zi. Dacă nu le oferă speranță, apar, uh, de exemplu, sinucideri. De asemenea, țări foarte dezvoltate trebuie să fie curajoase um, ca să se folosească pe ele însele ca exemple. Nu, să, nu doar uh, să vă bucurați de ce merge bine, uh, ci și să spuneți ce nu merge. Și voi da exemplul Canadei. Canada, după cum știm, este una dintre cele mai mari, cele mai bogate țări din lume. Uh, și în forurile internaționale spune că încurajează multiculturalismul, diversitatea, egalitatea de gen, avem uh, legi pentru drepturile omului în fiecare provincie, provincie, avem un cadru național pentru drepturile omului, participăm în toate organismele ONU și Constituția are o carta a drepturilor și libertăților uh, care oferă libertatea în viață, libertatea pre presei și un lucru unic și anume un uh, angajament de a proteja drepturile popoarelor indigene. Um, Canada este considerată uh, o țară cu uh, un standard de viață foarte ridicat. Um, este incredibil și oricine ar dori să locuiască acolo. Dar atunci când izolați condițiile de viață ale popoarelor indigene în Canada, Uh, indexul de dezvoltare pentru Canada nu mai este între primele 10, este pe locul 48, 47, 63, după Chile, după Argentina și arată că există o contradicție dramatică în țara noastră, atât de dramatică încât raportorul special pentru popoarele indigene a spus că Canada este ea însăși o contradicție apără drepturile omului, protejează popoarele indigene, dar a încălcat toate tipurile de protecție din drepturile omului. Astăzi se încalcă toate aceste drepturi de către Canada când vine vorba de popoarele indigene. Uneori trebuie să fim foarte specifici și să um, analizăm condițiile unor grupuri foarte specifice. Popoarele indigene sunt doar 5% din populația Canadei, dar peste 20% dintre aceștia nu au acces la apă potabilă într-o țară extrem de bogată. 40% din persoanele fără locuințe în Canada sunt uh, din popoarele indigene. În unele uh, provincii sunt 90% avem o criză a sănătății, nu doar cea din ultimii ani, ci timp de zeci de ani am suferit de ratele cele mai mari de boli cronice, uh, cele mai mari rate ale accidentelor și uh, principala cauză uh, de deces în rândul tinerilor este sinuciderea. Popoarele indigene au cea mai mare rată sinuciderii din lume, um, o rată record, timp de 25 de ani mai mare decât în țările în care sunt războaie. Cum e posibil așa ceva? Situația femeilor și a copiilor este și mai proastă. Peste 60% dintre familiile indigene trăiesc în sărăcie, copiii trăiesc în sărăcie. Suprareprezentarea popoarelor indigene în uh, închisori este enormă, este o criză din ce în ce mai proastă și populația carcerară care crește cel mai mult în țara noastră sunt fetele, tinerele fete indigene. În unele instituții, 98% sunt fete indigene. Peste un an vor fi 100%. Deci scade criminalitatea și arestările în rândul populației generale, dar nu se întâmplă același lucru și în rândul popoarelor indigene. Uh, rata femeilor ucise sau dispărute în Canada sunt peste 4000 Um, conceptul femeilor indigene dispărute nu a fost asociat cu Canada. Suntem uh, principala țintă a traficului de, funcție, de firme umane. Peste 40% din fete și femei sunt răpite și traficate dintr-un singur motiv. Pentru impunitatea. Nu există consecințe în societatea noastră pentru violența împotriva femeilor indigene. Rata impunității este aproape 100% și avem organizații ca Amnesty International, Human Rights Watch, care ne-au sprijinit și au adus aceste date în atenția lumii. Dacă nu exista mecanismele internaționale, vocile noastre nu ar fi auzite de nimeni. Am încercat ani de zile să facem în așa fel încât Canada să acționeze, doar, doar grație intervenției înaltului comerț, comerț, înaltui comisariat al ONU, al diverselor tratate, ne, ne oferă oportunitate să spunem iată ce se întâmplă, puteți faceți recomandări, puteți cere Canadei să schimbe această situație și de aceea mecanismele globale pentru drepturile omului sunt necesare, pentru că e o criză umanitară și mulți oameni consideră că aceasta este o parte a trecutului colonial al Canadei, este o parte din cărțile de istorie. Nu e așa. Se simt consecințele astăzi. Ceea ce au făcut în trecut, sterilizări forțate, de exemplu, continuă astăzi. Femeile și fetele noastre sunt sterilizate în continuare. Iată care sunt problemele uh, care credeam că au dispărut de mult. Am și mai multe exemple pozitive știu că se critică mult anumite mecanisme de la ONU uh, pentru că nu sunt obligatorii. Nu vine nicio armată care să oblige țările să respecte aceste recomandări. Dar în cazul Sandra Lovely în uh, anii 70, când Canada a refuzat să schimbe uh, legea care discrimina uh, care era discriminatorie la adresa femeilor indigene, uh, ONU a spus că se încalcă drepturile internaționale civile, civile și politice și uh, Canada a fost forțată să schimbe legea. Nu s-a pus capăt discriminării de gen, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă un organism internațional nu ar fi evoluat situația independent și obiectiv și nu a spus nu se poate să facă asta popoarelor indigene. Ani de zile am încercat să, ce, să facem în așa fel încât Canada să se implice într-o anchetă națională um, în legătură cu uciderea fetelor și femeilor indigene. Uh, femei indigene din Mexic și Statele Unite de asemenea nu beneficiau de astfel de anchete și Comisia pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor, în altul Comisariat ONU pentru Refugiați și alte organisme au spus că aceasta este o încălcare gravă a drepturilor uh, fetelor și femeilor indigene din Canada și a recomandat Canadei să facă o anchetă. Nu a făcut o anchetă imediat, dar pe măsură ce au apărut rapoartele, s-a construit presiunea pentru ca Canada să aibă o comisie de anchetă. Ancheta este în curs și nu am fi obținut niciodată asta fără aceste mecanisme internaționale independente care um, ne permit să venim în atenția lumii. Și de aceea fac un apel la adresa dumneavoastră și a Uniunii Europene. Uh, să vă pese de încălcările drepturilor omului din alte țări, nu doar în țări care, de care auziți la știri, dar mai ales în cele despre care nu auziți la știri, aliații și partenerii dumneavoastră, pentru că vă puteți închipui că în uh, lucrurile din Canada nu vă privesc, eu aș spune că da, vă privesc. Um, demnitatea umană este un concept global. Trăim într-o familie globală și ca și familia dumneavoastră și noi suntem responsabili ca persoane. Nu ne place când părinții, bunicii uh, fac apel la responsabilitatea noastră, dar totuși trebuie să fim responsabili și în această familie globală alte țări trebuie să uh, ceară altor țări responsabilitatea pentru ceea ce fac, pentru că uh, au cu toți un avantaj. Să nu uităm că avem acorduri comerciale. Canada uh, încalcă drepturile popoarelor indigene ca să obțină bunuri și servicii uh, pentru acordurile comerciale. Acest lucru poate fi în interesul dumneavoastră, dar um, se, se, se distrug comunități indigene. Nu lăsați Canada sau Statele Unite sau altă țară să vă spună să vă ocupați de treaba dumneavoastră. Uh, um, demnitatea umană este problema noastră a tuturor. Și eu cred că împreună putem reuși. Nu depind, asta nu depinde de numărul legilor pe care le avem la dispoziție, ci modul în care le aplicăm nu contează lista de programe guvernamentale și servicii, ci impactul acestora asupra persoanelor care beneficiază de aceste servicii. Eu cred că cu toții um, trebuie să administrăm pe baza cadrului drepturilor omului și dreptul omului trebuie să fie un concurs de popularitate. E vorba de demnitatea umană și dacă acesta se erodează pentru o persoană, se va eroda pentru toată lumea. Mulțumesc! Thank you, professor. Vă mulțumesc, doamnă Palmeter, pentru prezentarea poziției unui popor indigen. Știți probabil că subcomisia pentru drepturile omului din Parlamentul European a fost în Canada acum două săptămâni și tocmai am citit primele rapoarte ale acesteia. Doamnelor și domnilor, trebuie să Uh, punem capăt uh, conferinței uh, la 7 fără 10 sau fără la, la 19.05 sau 19 și 10. Um, vă rog să nu luați cuvântul mai mult de două minute fiecare și apoi vom da ocazia um, invitațiilor să răspundă. Are cuvântul mai întâi Colega mea din Parlamentul European, Barbara Lochbiller, vă rog. You, Chair. Um, I'd like to make a comment to Mr. Mulțumesc, îmi adresez comentariul domnului Garcia. Noi, în calitate de Parlament Regional, am beneficiat uh, foarte mult de munca dumneavoastră cu privire la feminicide. Um, ne-a plăcut foarte mult modul în care ați adus uh, acest subiect uh, atenției publice și uh, noi uh, discutăm uh, de asemenea să ne uh, ajutăm reciproc. Mi-am o întrebare pentru domnul Lumbu. În 2013, unii dintre noi, inclusiv eu, am fost uh, la Uniunea Africană și înțeleg că uh, la Uniunea Africană, instituția și mecanismele drepturilor omului sunt ceva mai mici decât eforturile pe care le facem uh, în ceea ce privește negocierile de pace și prevenirea uh, conflictelor. Am înțeles că este foarte dificil pentru uh, societatea civilă și ONG-urile din domeniul drepturilor omului să aibă acces la organismele de drepturile omului în Uniunea Africană. Sperăm că lucrurile s-au schimbat între timp măcar un pic și de asemenea, a existat o dezbatere uh, cu privire la Tribunalul Penal Internațional și doamna Mensuda uh, a luat cuvântul în uh, grupul de discuție anterior. Ea s-a confruntat cu multă critică din partea uh, liderilor africani și s-a spus că în loc să um, prezinte uh, și să aducă în fața instanței criminalii um, de război și ar dori ca um, uh, activitatea Curții Internaționale uh, pentru Drepturile Omului să fie extinsă. Așa stau lucrurile în toate statele africane? Mulțumesc, doamnă Lochbiller. Lidia Olteanu, secretar general uh, din partea Asociației pentru apărarea libertăților religioase. Thank you, Chair. I'm here. Mulțumesc, domnule președinte, sunt aici. Bună ziua! Excelențele voastre, domnilor și domnilor, frați și surori în umanitate, dacă îmi permiteți să spun așa. Sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră astăzi și apreciez ceea ce face Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile omului, dar nu numai Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei și Națiunile Unite. Organizația mea, pe cea pe care o reprezint, Asociația pentru apărarea libertăților religioase a fost creată în 96 și în calitate de președinte uh, și domnul Roosevelt a fost uh, președintele său onorific. Sunt onorat să reprezintă această asociație. Este foarte important să ne apărăm unii pe alții, mai mult decât propria persoană. Dacă procedăm așa, practic uh, apărăm siguranța noastră, pacea și societatea. Doamna Roosevelt a spus, încă de la bun început, atunci când uh, a devenit uh, cea de-a patra președinte a uh, Consiliului Onorific, că drepturile fundamentale sunt înțelese ușor. Lipsa, um, libertatea de expresie, libertatea de adunare, de a înainta petiții, libertatea de a avea uh, siguranță, de a face cercetare, e bine, toate aceste lucruri sunt drepturi fundamentale. Uh, este important să vedem care sunt uh, drepturile care au fost uh, obținute, dar și direcția în care ne îndreptăm. Da, domnilor și domnilor, acest lucru este foarte important. Trebuie să strângem lendurile și împreună să sprijinim libertatea religioasă, libertatea de gândire, libertatea de adunare și de reuniune, pentru că în felul acesta apărăm drepturi fundamentale care pot fi uh, protejate bine în cadrul societății noastre. Întrebarea mea pentru invitații noștri. Cum putem să evităm ca siguranța națională să fie utilizată în societatea noastră astfel încât să nu îi afecteze pe migranți, pe refugiați, pe minorități. Pentru că s-a întâmplat adesea, sau în prezent, un guvern din uh, Europa de Est pregătește o legislație în numele siguranței naționale care ar putea să afecteze minoritățile religioase. Cum putem să le protejăm? Cum putem să protejăm libertățile noastre fundamentale și să evităm astfel de acțiuni? Pentru că Uniunea Europeană face tot ceea ce poate în a le proteja. Și apreciez acest lucru. Vă mulțumesc. Stolteanu. Mulțumesc, domnule Olteanu. Urmează Acien Achina din partea rețelei panafricane a cetățenilor. Uh, thank you, Chair, for allowing me. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați uh, oferit ocazia să iau cuvântul. Întrebarea mea se adresează um, comisarului Remi Lumbu. Cum garantăm în Africa drepturile omului, mai ales pentru comunitățile marginalizate, precum LGBTI, împotriva um, poziționării politice? Nu este niciun secret că guvernele doresc să evite uh, asumarea răspunderii uh, cu privire la uh, drepturile omului și uh, drepturile omului sunt adesea încălcate. Țări precum Egipt și Rwanda au avut de uh, au uh, încălcă adesea drepturile omului. Valorile africane um, sunt folosite ca argument, ca și cum ele ar fi cele care sprijine lipsa de toleranță. Această mișcare caută să închidă spațiul pe care l-au creat uh, organizațiile civile din uh, Africa. Pe de altă parte, uh, a sporit opresiunea și uh, în țări precum Tanzania, uh, regimul autoritar are un cuvânt foarte clar de spus, iar drepturile omului sunt uh, tot mai puține. Domnule comisar, cum vedeți dumneavoastră rolul dumneavoastră și pe cel al Comisiei Africane în contextul drepturilor omului și atunci când vine vorba despre um, traiul demn al cetățenilor din Africa? Vorbim aici despre um, instrumente internaționale care ar trebui să fie folosite mai frecvent. Domnule comisar, cum protejăm demnitatea populației vulnerabile din Africa? Thank you, Madam Akinan. Mulțumesc, doamne Akinan. Avem timp pentru încă o intervenție din uh, partea dumneavoastră, domnul Oma Faruk Osman din partea um, Uniunii Jurnaliștilor din Somalia. Thank you very much, um, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Numele meu este Omar Faru Gosman, vin din Somalia și sunt foarte fericit să mă aflu aici, la Parlamentul European, pentru că în Somalia noi ne luptăm cu o cultură a stigmatizării și a delegitimizării celor care protejează drepturile omului. Cei care încearcă să facă acest lucru se lovesc de încălcarea dreptului uh, la liberă expresie și la asociere. Țara mea este o țară foarte periculoasă pentru jurnaliști. Este cea mai periculoasă din Africa în acest sens. Și mă bucur că comisarul Remi este printre invitații de astăzi, pentru că voiam să știu care sunt sinergiile care pot fi dezvoltate cu această cultură a stigmatizării, a delegitimizării, astfel încât protect- cu care se uh, confruntă protectorii drepturilor omului. Cum uh, văd Remi și Joel aceste lucruri și care sunt sinergiile care pot fi dezvoltate astfel, să se, astfel încât să se combată aceste fenomene? Vreau să-mi exprim recunoștința pentru Parlamentul European pentru adoptarea unei rezoluții privind drepturile omului în Somalia în iulie anul acesta, pentru că acolo se vorbește tocmai despre stigmatizare, delegitimizare, modul în care sunt tratați jurnaliștii, sindicatele și uh, despre lupta de, um, pentru libertate de expresie și libertate de asociere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, stimate domn, mulțumesc de asemenea pentru cuvintele de recunoștință, dar noi, în calitate de Parlament European, am abordat un um, subiect important din Somalia. Tocmai am fost informat că trebuie să încheiem la șapte fix pentru că interpreții nu pot fi alături de noi mai mult și sigur și ei au dreptul să își încheie munca. Așadar, mai avem 10 minute la dispoziție, fiecare invitat va avea fix 2 minute la dispoziție pentru a răspunde. Știu că nu este foarte încurajator, însă trebuie să procedăm în acest fel. Trebuie să țin cont de egalitatea de gen, am început cu bărbații, așadar cred că vom face acum invers și vom da ocazia invitaților uh, femei să ia mai întâi cuvântul. Cine dorește să înceapă, domnul Rudolf? Mulțumesc! Uh, uh, uh, Vreau să încerc să răspund domnului care, de la Asociația pentru Libertatea de Religie ați uh, atras atenția asupra unei evoluții problematice, utilizarea pretextului securității naționale pentru a limita drepturile persoanelor. Nu e vorba doar de minorități religioase, cum a spus post, de alte minorități, migranți, critici ai guvernului. Mm, bun, acum, din punctul de vedere al instituțiilor pentru apărarea drepturilor omului, vă pot spune că noi ne utilizăm competențele, pe de o parte consiliem guvernele și parlamentele, solicitându-le respectarea principiului proporționalității, ne referim la efectele discriminatorii, ale acțiunilor uh, lor și solicităm o evaluare a legislației și, impactul, și a impactului acestor, acestei asupra anumitor grupuri. În Franța există o comisie pentru drepturile omului care a acționat uh, în uh, situații de urgență în Franța pentru Mm, pentru a proteja securitatea națională, măsuri luate pentru a proteja securitatea națională și care au avut efect avers asupra minorităților. Apoi ne adresăm instanțelor, sesizăm instanțele de judecată, de, uh, mai degrabă curților constituționale din uh, diferite state, apoi uh, avem un dialog cu societatea, avem o dezbatere publică pentru a contracara argumentele anumitor autorități cum că sunt grupuri periculoase reamintim politicienii uh, că au o răspundere deosebită în public și anume să nu uh, stimuleze discriminarea religică și apoi educația este un domeniu în care acționăm, educația pentru drepturile omului, spunem uh, oamenilor că trebuie să fie conștienți de valorile care stau la baza drepturilor omului și asigurăm contactul cu eh, cei din comunitățile respective ca să înțeleagă că trebuie să existe solidaritate. Și în țara mea e foarte bine că, iată, au ieșit în stradă un sfert de milion de oameni sub deviza indivizibil, spunând că societatea nu trebuie divizată, pentru că drepturile omului trebuie apărate împreună. Mulțumesc! Thank you, Professor Rudolph. Mulțumim, doamnă profesor. Acum, doamna Garda Fahaze. I will comment on two things. Da, am două comentarii. În primul rând, uh, libertatea religiei, a credinței, uh, uh, securitatea. Probabil că știți că am elaborat un document care discută exact acest aspect și anume care este linia de demarcație Uh, sau un pragul până la care poate fi utilizat argumentul securității și uh, cum să facem ca să nu uh, supunem niciunui risc libertatea de religie cu argumentele de securitate. Singur, e nevoie de voință politică și atunci mă voi referi la sinergii. S-a menționat acest aspect aici. Uh, eu nu consider că avem multă marjă de manevră pentru a îmbunătăți lucrurile în ce privește mecanismele regionale și regionale, care ar trebui să învețe din experiențele reciproce, să acționeze colectiv. Pentru că atât, timp cât acționăm doar la nivel individual, uh, fiecare în colțul său, uh, nu putem fi eficienți. Mulțumesc. Thank you. Uh, Professor Palmer, I listened very... Mulțumesc. Doamnă Palmater, Tocmai m-am întors din Canada, chiar în dimineața asta și v-am ascultat cu mare atenție. Și vreau să adaug și o întrebare, pentru că v-ați exprimat critic în legătură cu situația indigenilor, a primelor națiuni din Canada. Oare s-au, au început să se schimbe lucrurile de când s-a schimbat guvernul? Sau credeți că situația e la fel? Thank you for your question. I think that's probably the... Mulțumesc pentru întrebare. Probabil că asta este chiar întrebarea cea mai uh, interesantă pe care mi-o pun uh, oameni din alte țări. Da, guvernul anterior uh, se opunea drepturilor primelor națiuni, a spus că sunt o amenințare la adresa securității naționale, etc. Primul nostru ministru, da, pe hârtie sau uh, în declarații spune lucruri corecte, e vorba de protecția drepturilor indigenilor, dar nu, problema e că situația s-a răutățit în fapt. Și uh, mă leg de întrebarea legătură cu securitatea națională ca argument mm, sau terorismul care este utilizat ca argument pentru a nu se garanta drepturile omului. În Canada, uh, Canada sub prim-ministru Harper a avut o legislație împotriva terorismului care de fapt nici măcar nu vrea să combată terorismul internațional, ci oricine, orice persoană din Canada care interferează cu relațiile <laughs> diplomatice, cu economia, uh, care are impact asupra infrastructurii. Deci, uh, legislația practic a țintit persoanele indigene. Deși noi totdeauna am avut pro- proteste pașnice, nu am fost niciodată înarmați, uh, singurii uh, care au avut de suferit uh, în urma protestelor noastre au fost proprii noștri oameni care au fost uciși uh, de militari sau de polițiști. Deci, prin această legislație antiteroristă, utilizându-se în mod prea larg, se neagă drepturile și libertățile indigenilor și poate că nu doar indigenii vor fi afectați, toată lumea poate fi afectată, deci trebuie toată lumea să fie îngrijorată și nu e suficient uh, să ai uh, cuvinte frumoase cu actualul prim-ministru, vedem acest lucru. E vorba de uh, oleoductele care trec prin teritoriul indigenilor care au drepturi constituționale. Asta spune prim-ministru, dar uh, până la urmă tot se uh, înfăptuiesc acele proiecte. Deci avem problema asta și trebuie cunoscută și de alte țări pentru că are un impact asupra acordurilor internaționale, comerciale. Mulțumesc! Mulțumesc chiar acum domnul Garcia, Hernandez Garcia, vă rog. Mulțumesc. With regard to her comment on the work of the a fost un comentariu în legătură cu cum funcționează sistemul interamerican, în legătură cu feminicidele, asasinatele femeilor. Mă gândesc la un element foarte important în munca organizațiilor noastre internaționale care apără drepturile omului și anume cooperarea la nivel statal. Organizațiile internaționale pot face doar uh, atât cât le permite propria competență, asta cu cooperarea uh, statului respectiv. Cazurile la care v-ați referit e unul uh, de care s-a ocupat Curtea Interamericană în 2009 era vorba de uh, Mexic, Mexic era statul implicat, a fost o situație uh, specifică din Chihuahua uh, cu feminicide și sentința a fost împotriva Mexicului și Mexicul trebuie să-și asume răspunderea și practic Mexicul a fost obligat să adopte politici pentru a uh, preîntâmpina feminicidele și pentru a pedepsi autorii crimelor. Asta a fost posibil pentru că Mexic e parte la Convenția Interamericană și a recunoscut uh, competența Curții Interamericane. Însă până acum uh, doar 20 de state americane au recunoscut această competență. Deci mai sunt multe de făcut pentru a promova uh, recunoașterea uh, jurisdicției curții și a adera la Convenția Interamericană, dar uh, asta se poate face la nivel parlamentar și Parlamentul European poate promova uh, aceste instrumente. Putem fi mai eficienți, de exemplu, da, și în Canada. Canada nu a semnat Convenția Interamericană, așa încât nici nu recunoaște autoritatea Curții Interamericane. Mulțumesc. Thank you, Mr. Garcia. And finally... Mulțumesc, domnule Garcia. Și în final, domnule profesor Lumbu, aveți uh, câteva întrebări care v-au fost adresate. Dificil pentru mine, pentru că j'ai eu trei Va fi greu pentru mine, pentru că mi s-au pus trei întrebări, nu voi reuși să răspund în două minute. <clears throat> Uh, întrebarea legătură cu mm, imposibilitatea instituțiilor care se ocupă de drepturile omului să obțină uh, rezultate palpabile în domeniul păcii și securitate, eu aș uh, cere persoanei care a pus întrebarea să aibă o abordare, o abordare la nivelul relațiilor între organizații. Este un lucru uh, gestionat de la Addis Abeba, nu de la Banjul și nici de la Curtea Africană pentru Pace și Securitate. Dar, într-adevăr, rezolvând anumite lucruri legate de drepturile omului, contribuim la pace și securitate în anumite locuri în Africa. Pentru ONG-uri, chestiunea e reglementată. Acestea pot solicita un statut de observator pe lângă Comisia Africană pentru Drepturile Omului și ale Popoarelor și când nu mai respectă condițiile, se poate retrage acest statut. Ehm, la întrebarea dacă africanii pot să beneficieze de o curte africană și să nu ceră justiție la Tribunalul Penal Internațional. Tocmai acesta este ideea. Curtea uh, pentru drepturile omului și ale popoarelor ar trebui să fie înlocuită de o curte de justiție, un tribunal de justiție, dar acesta va depinde de șefii de state, dacă se va concretiza în legătură cu uh, drepturile grupului LGBTI de când am intrat în funcție din noiembrie Uh, anul trecut, doar m-am ocupat într-una de asta. Apărătorii drepturilor omului sau femeile uh, sau cei care fac eforturi pentru drepturile grupurilor LGBTI, au dificultăți mari din cauza valorilor africane, știu despre ce vorbiți, dar dacă doriți punctul meu de vedere personal, eu n-am văzut valorile africane scrise undeva. Și în numele acestor valori știu că grupurile LGBTI se confruntă cu multe discriminări. În legătură cu uh, abordarea cea mai potrivită între organizațiile regionale care pot să sprijine apărătorii drepturilor omului în Africa, nu am făcut decât să cer statelor o colecție a drepturilor apărătorilor drepturilor omului în care încerc să mă bazez pe, drept, pe normele din uh, uh Uniunea Europeană, de la OCDE și așa mai departe, dacă statele se pot inspira din aceste standarde. Dar e, e nevoie de voință politică. Știm că apărătorii drepturilor omului au dificultăți mari în Africa și încercăm să facem guvernele să înțeleagă că apărarea drepturilor omului nu e o crimă. Și aceasta nu poate să fie considerată ca atare. Atât. Merci, Monsieur Lumbu. So, ladies and gentlemen, I would like to... Mulțumesc, domnilor și domnilor, mulțumesc orbitorilor pentru contribuțiile lor. Este clar din ce am auzit în această seară că uh, instituțiile globale și regionale au un rol cheie în apărarea drepturilor omului, dar trebuie să facă mult mai multe pentru a um, aborda proactiv schimbările în lume. Mulțumesc celor care au organizat acest eveniment și acum, doamnelor și domnilor, vă invit, dacă doriți, să participați la uh, expoziția pentru declarația drepturilor omului în clădirea Spinelli, care va fi inaugurată peste câteva minute de doamna vicepreședinte Heidi Hautala. Și apoi puteți participa la concertul care va avea loc în spațiul Ienudim Menuhin în clădirea PHS. O seară plăcută tuturor și mulțumesc încă o dată pentru participare. So. Merci à vous.